Înainte de a începe atelierul nostru de lucru privind stand, impactul standardelor uh, Uniunii Europene asupra sectorului primar și agroalimentar, aș dori să vă ofer câteva informații în legătură cu dialogul uh, tripartit uh, în dosarul Posei care a avut loc miercurea trecută. Dați-mi voie să vă reamintesc că faptul că acest dosar uh, se află pe um, agenda sesiunii de săptămâna viitoare, iar uh, raportorul, domnul Alves, uh, nu poate lua parte astăzi la uh, reuniunea noastră. Și aceasta datorită norului de cenușă vulcanică, de care probabil sunteți cu toții conștienți. Prin urmare, ei voi prezenta pe scurt activitatea desfășurată și rezultatul acesteia. Sunt foarte mulțumit să vă spun că s-a ajuns la un compromis uh, pe 5 mai, în cadrul dialogului tripartit, în ceea ce privește um, regulamentul privind măsurile specifice um, care apar în uh, acest context al uh, regulamentului POSEI. Președinția uh, spaniolă a fost uh, prezentă împreună cu Comisia și Consiliul și vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru acest lucru. S-au discutat acolo principalele recomandări înaintate de comisia noastră, mai ales cele care vizează derogările, care permit sectorului să Uh, restructureze uh, producția de lapte și cotele de lapte. Există mai multe uh, derogări care permit insulelor Canare producerea de lapte praf cu un conținut de grăsime vegetală și la Strasburg uh, se va discuta săptămâna viitoare uh, acest subiect pentru a intra în vigoare cât se poate de repede noul uh, regulament care să se aplice retroactiv începând cu 1 ianuarie anul acesta. Și dosarul va fi lansat săptămâna aceasta printr-un amendament consolidat la raportul Alves. Dați-mi voie să vă aduc aminte că uh, cosemnatarii acestui uh, raport uh, și raportorii din umbră ar trebui și ei consultați, iar miercuri 12 mai, săptămâna viitoare, este termenul limită pentru înaintarea oricăror alte amendamente. Compromisul pentru sesiunea plenară va fi prezentat tot miercuri și dați-mi voie să îl felicit pe raportor uh, pentru compromisul la care s-a ajuns și aș dori să mulțumesc în acest context uh, colegilor uh, din Consiliu și din Comisie. Dacă nu mai există și alte probleme de discutat, pot să vă spun că ordinea de zi este considerată ca fiind adoptată și putem să începem seminarul de astăzi. Vreau să vă spun că această reuniune este difuzată pe uh, internet. În câteva minute, doamna Espinoza, doamna ministru, ni se va uh, alătura. Iar eu cred că practic putem uh, începe și voi prezenta pe scurt uh, mai întâi acest uh, subiect, după care voi da cuvântul domnului comisar Cioloș, căruia îi mulțumesc că se află printre noi astăzi. Dânsul demonstrează interesul comisiei de a lucra în colaborare strânsă cu propria noastră comisie. Începem așadar atelierul nostru de lucru impactul standardelor Uniunii Europene asupra competitivității acestor două sectoare, care reprezintă un uh, subiect uh, cheie. Această perspectivă presupune existența unor norme comerciale uh, care reprezintă subiectul cel mai important asupra căruia trebuie să ne axăm. Nu din întâmplare această chestiune reprezintă o prioritate a președinției spaniole. Doamna Espinoza a repetat acest lucru deja de câteva ori până acum. Atelierul de lucru de astăzi reprezintă un moment de reflexie uh, suplimentar pentru comisia noastră. Doamna Espinoza va fi uh, alături de noi, domnul comisar Cioloș este deja aici, mulțumim pentru prezență, vor mai fi și alți vorbitori uh, cheie. Și vreau să menționez în acest context că în domeniul calității produselor alimentare, în domeniul siguranței alimentare și al bunăstării animalelor, uh, în Uniunea Europeană uh, încercăm să uh, dăm atenție practic acestor subiecte. Suntem atenți și la impactul negativ venind din partea celor care se află în afara sistemului normelor comunitare. și care traduc legăturile uh, cu Uniunea Europeană într-un avantaj uh, concurențial enorm. Noi uh, trebuie să apărăm modelul pe care îl avem în Uniunea Europeană și să protejăm consumatorii europeni. Va trebui să facem față provocării promovării unei piețe mai transparente care uh, să se axeze din ce în ce mai mult uh, asupra unui concept uh, legat de reciprocitate. Ar fi util să consolidăm informațiile care însoțesc uh, produsele pentru a putea favoriza capacitatea uh, pieței uh, de a recunoaște valorile uh, sociale care se regăsesc într-un produs agricol. Vorbim și despre o perspectivă de convergență la nivel internațional și de apărarea normelor sociale și de mediu pentru a evita faptul că aceste norme să nu reprezinte un avantaj pentru cetățeni, și e clar că trebuie găsite noi perspective de a aborda această chestiune. Care sunt legăturile comerciale, care sunt uh, posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a apărea, apăra un model ce reprezintă o garanție pentru cetățenii noștri? Imediat voi da cuvântul uh, domnului uh, Cioloș până va sosi doamna Espinosa. Și apoi vreau să mulțumesc și Uh, domnului Jose Maria Espuni din partea Comitetului Economic și Social European, uh, care uh, va vorbi despre consolidarea modelului agroalimentar european. Mai există un expert, doamna Maria Angela Perito, din Italia, care ne va vorbi despre constrângerile administrative și despre normele comunitare în domeniul Comerțului Internațional și apoi uh, domnul Abdelakim Amudi, de la INRA, Institutul de Cercetări Agricole din Franța, care ne va vorbi despre obstacole administrative și despre reglementări uh, comunitare în sectorul agricol, impactul asupra competitivității agriculturii europene. După intervenția experților, uh, vom uh, trece la un schimb de păreri, veți putea lua cuvântul uh, și toate astea în durata unei ore și 15 minute. Mulțumesc tuturor experților și mulțumesc domnului comisar, căruia îi dau cuvântul chiar acum pentru prezentarea subiectului. Mulțumesc, Paolo, domnule președinte. Sper că mă vedeți bine. Uh, din respect pentru Parlament, uh, am uh, luat un scaun cu o înălțime mai redusă decât cea a scaunului președintelui și voi intra apoi în subiectul pe care l-am discutat deja de câteva ori atunci când vorbeam despre viitorul politicii agricole comune, când vorbeam despre competitivitate și de apărarea acestui model agricol european. Dacă bine am înțeles din prezentarea introductivă a domnului președinte, acesta este elementul central al acestei discuții. Cum să facem astfel încât agricultura europeană să fie competitivă și să câștige în competitivitate fără a renunța în același timp la elementele care îi oferă specificitatea și recunoașterea uh, pe piața mondială, dar nu numai, chiar și aici uh, acasă, uh, aș spune, pe piața europeană organizatorii au făcut legătura între politica de calitate și această competitivitate, adică între norme și competitivitate, cu alte cuvinte. Mai întâi aș dori să spun că aceste norme uh, pe care agricultorii noștri trebuie să le um, respecte atunci când produc uh, produse agroalimentare uh, sunt rezultatul cerințelor care au sporit din partea consumatorilor și contribuabililor europeni. Am ajuns la un anumit nivel de capacitate de a asigura uh, aprovizionarea din punct de vedere uh, cantitativ, iar accentul se pune din ce în ce mai mult pe calitate. Vorbim despre calitate în termenii diferențierii produselor din uh, punctul de vedere al gustului, să spunem, dar vorbim și despre calitatea producției agricole, nu doar despre calitatea produsului agricol final. Uh, și aceasta pentru că există foarte multe norme legate de tehnicile de producție, de impactul lor asupra mediului, asupra uh, bunăstării animalelor. Și aceste elemente au definit uh, modelul uh, um, agroalimentar european, care devine din ce în ce mai uh, cunoscut pe piața uh, mondială. Și aceasta, pe de o parte, pentru că produsele agroalimentare europene sunt din ce în ce mai prezente pe piața mondială, dar, pe de altă parte, și pentru că uh, deja de un număr de ani există negocieri din ce în ce mai intense pentru semnarea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, precum runda de la Doha în care produsele agroalimentare reprezintă un subiect de discuție. Așadar, facem tot posibilul pentru ca produsul, uh, modelul nostru agroalimentar uh, european, care, după părerea mea, uh, presupune răspunderea la exigențele clienților, consumatorilor și contribuabililor, deci acest model să fie păstrat și să facă față dificultăților competiționale. Aș insista asupra faptului că aceste norme reprezintă uh, rezultatul uh, exigențelor uh, care s-au impus în mod natural din partea contribuabililor și consumatorilor. Aceste norme se aplică și uneori ne dăm seama că acestea sunt prea birocratice, un aspect care merită o întreagă discuție. Însă mă gândesc că o eventuală birocratizare a acestor norme n-ar trebui să repună în discuție normele însele care s-au construit pe baza unei justificări obiective, după părerea mea. În cadrul acestor norme și al relațiilor cu uh, partenerii noștri externi, aș dori să spun uh, mai întâi, să mă refer uh, mai întâi la siguranța alimentară, food safety în engleză. Acestea sunt niște norme care nu se negociază cu partenerii internaționali. pentru că miza o reprezintă nu doar calitatea produselor, ci și sănătatea consumatorilor. Or, acest nivel de exigențe uh, contribuie la definirea modelului nostru agroalimentar. Așadar, cât privește normele sanitare, normele de igienă uh, în producția uh, Europeană, deși acestea nu fac parte din portofoliul meu, ci din portofoliul domnului Dali, comisar pentru sănătate și siguranță alimentară, e bine, Totuși pot să spun că aceste norme nu sunt negociate uh, de Comisia Europeană nici cu statele membre, nici cu partenerii noștri comerciali. Și probabil știți că în mai multe reprize uh, s-a oprit intrarea pe piața europeană a unor produse care nu respectau aceste norme. Aici uh, Comisia a încercat să fie foarte exigentă și vă asigur că va fi la fel și în viitor. Mai mult uh, vorbim de niște norme care presupun exigențe specifice europene legate de uh, mediu sau de bunăstarea animalelor. Și acestea au legătură cu anumite caracteristici ale produselor. Vorbim aici, practic, despre norme uh, de uh, calitate, care diferențiază din punctul de vedere al calității produsele. În această situație, uh, normele reprezintă rezultatul unor exigențe specifice ale pieței europene. Evident, totul a fost transpus în regulamente europene care sunt impuse pe piețele europene nu putem la fel de ușor să impunem aceste regulamente partenerilor noștri comerciali. Oricum, nu putem face asta în mod automat. Aici mai există și alte elemente care trebuie luate în considerare în viitor și aceasta pentru că mă gândesc că n-ar trebui să renunțăm la acest nivel al exigențelor. Trebuie mai degrabă să încercăm să valorizăm uh, aceste exigențe și să facem partenerii noștri să înțeleagă faptul că nu vorbim despre niște bariere artificiale la intrare sau despre o protecție ascunsă a agriculturii noastre, ci că sunt pur și simplu niște norme care uh, răies din exigențele consumatorilor uh, noștri, care presupun și uh, anumite valori legate de protecția mediului, de protecția animalelor și până la urmă care țin de o agricultură durabilă. Așadar, ar trebui să încercăm să îmbunătățim guvernanța mondială și să încercăm să uh, facem aceste standarde internaționale să evolueze. Și aceasta în discuțiile în cadrul OMC sau uh, în cadrul discuțiilor care vizează Codex Alimentarius. Și aș putea să vă spun aici că am avut o dezbatere uh, în uh, cadrul Colegiului uh, Comisarilor vis-a-vis de negocierile bilaterale internaționale și de mai multe ori ne-am pus de acord asupra faptului că în cadrul acestor negocieri ar trebui să încercăm să valorizăm aceste norme uh, prezentându-le ca niște valori care trebuie respectate pentru a asigura o agricultură durabilă nu doar în Europa, ci și în alte părți ale lumii. Știu că nu este ușor, știu că nu este singura soluție pentru rezolvarea acestei probleme, însă cred că uh, e un lucru de făcut. Și cât ține de mine, pot să vă asigur că voi încerca să fac aceste lucruri. Mai există și susținerea altor comisari care au responsabilități în uh, domenii uh, conexe, care au aceeași părere ca și mine. Mai mult, cred că ar trebui să uh, vedem uh, cum am putea susține uh, agricultura, cum vom putea să ne adaptăm începând cu 2013, cum am putea proceda astfel încât respectarea acestor norme să fie încurajată și să fie valorizată. Adesea, respectarea acestor norme presupune că ele sunt uh, considerate uh, niște bunuri uh, publice, prin urmare trebuie să încurajăm agricultorii să respecte aceste norme și să acționăm mai mult, așa cum se întâmplă în anumite sectoare și pentru anumite produse. De asemenea, cred că ar trebui să ajutăm producătorii să înțeleagă mai bine plusul de valoare adus de uh, respectarea anumitor uh, norme care uh, valorizează un anumit produs alimentar. Și aici intervine politica privind calitatea și diversitatea produselor europene, care în sine poate reprezenta un factor de competitivitate al agriculturii noastre. Evident, nu vorbim despre produse uh, standardizate aici, ci despre o diferențiere a produselor care uh, au în spatele lor respectarea acestor norme uh, specifice. Dacă reușim să le valorizăm pe acestea și să comunicăm în ceea ce le privește, dacă ajutăm consumatorii să le cunoască și să le recunoască și le recunosc cumpărându-le, ei bine, avem o altă manieră de a pune în valoare eforturile pe care le fac agricultorii. Știți că actualmente Comisia uh, pregătește o modificare a pachetului legislativ uh, privind politica uh, legată de calitate. Există un raport care a fost prezentat în Parlamentul European, raportul Scola, și e clar că vom ține cont de remarcile făcute vis a -vis de acest raport. Există discuții pe care încă le avem cu statele membre și în cadrul lor încercăm să uh, discutăm uh, diferențierea între uh, produse și să oferim o gamă cât mai largă posibil de instrumente astfel încât aceste categorii diferite de produse să poată fi recunoscute. De indicațiuni geografice, de denominațiuni. Dincolo de denumirile de uh, origine, standardele de calitate privată. Vom încerca să creăm uh, un dispozitiv care să pună în valoare diferitele produse locale specifice. De exemplu, produsele specifice zonelor de munte și așa mai departe. Nu doresc să intru acum în uh, detaliu. Am, am vorbit despre acest lucru la prezentarea raportului Scota, dar cred oricum că aceasta este o metodă de a Uh, valorifica acest uh, tip de efort uh, pe care îl fac agricultorii. Acestea fiind spuse, nu trebuie să respingem concurența la nivel internațional. Trebuie mai degrabă să definim strategii care să ne permită să um, asigurăm recunoașterea acestor produse Uh, în întreaga lume. Discuțiile de azi uh, vor uh, aduce probabil pe masă mai multe subiecte pe care nu le-am abordat eu, dar vreau să știți că sunt foarte interesat în a asculta toate propunerile care pot aduce îmbunătățiri atât pachetului calitate și diferențiere produse, cât și uh, adaptărilor pe care dorim să le implementăm uh, în politica agricolă comună de după 2013. Orice metodă de a ne păstra agricultura europeană și diversitatea ei este binevenită și trebuie să le spunem clar uh, contribuabililor că tipul de agricultură pe care o practicăm uh, ține cont de așteptările pieței, dar și de așteptările lor, ale consumatorilor. Cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a construi o politică agricolă comună care acoperă toată această gamă de așteptări uh, legate așadar nu doar uh, de calitate, de diversitatea produselor și de cantitatea produselor de pe piață, ci și de toate celelalte aspecte uh, care țin de agricultură. Uneori uh, este mai ușor să spunem e prea complicat, renunțăm pentru că nu putem merge mai departe. Este poate dificil să încercăm să construim, date fiind toate cerințele, exigențele care există, dar uh, cred că trebuie să o facem pentru că efortul uh, va fi răsplătit. Voi face și diferența între norme și aplicarea normelor. Trebuie să vă spun că sunt de acord cu uh, aplicarea normelor și cu faptul că trebuie redusă birocrația în aplicarea normelor. Cred că trebuie să rămânem ambițioși în privința acestor norme, pentru că ele au rolul de a aduce o plus valoare uh, societății și atâta timp cât ele aduc o plus valoare, ele trebuie să fie uh, luate în considerare. Doresc să mulțumesc uh, Parlamentului Președinției pentru că a organizat această dezbatere. Vom avea o dezbatere ca urmare a acestei discuții de azi și la Consiliu și vă asigur că uh, voi fi foarte atent la toate concluziile pe care le veți trage în urma discuțiilor de azi. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, mulțumesc domnule comisar. Vă mulțumesc pentru toate aceste elemente pe care le-ați uh, subliniat. Vă mulțumesc pentru că dați dovadă de atâta disponibilitate și uh, pentru că ați subliniat contribuția comisiei noastre în ceea ce privește mai multe rapoarte referitoare la calitate, avem certitudinea că propunerile noastre se vor regăsi în legislația pe care Comisia o pregătește acum și care va fi pregătită și prezentată în toamna acestui an. Voi începe prin a le da cuvântul experților noștri. Eu, doamna Spinoza, Espinoza este pe drum și voi da prin urmare, cuvântul domnului uh, José Maria Espiuni de la Comitetul Economic și Social European, care ne va vorbi despre consolidarea modelului uh, agroalimentar european. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru că ați invitat uh, Comitetul Economic și Social European uh, să prezinte raportul nostru în legătură cu consolidarea modelului uh, agroalimentar european. Voi începe prin a vă spune că noi funcționăm în trei grupuri care oferă consultări și care au uh, pregătit împreună acest uh, raport adoptat uh, cu 128 de voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri. Primul element fundamental din acest raport este faptul că politica agricolă este o politică comună și o politică strategică. De 50 de ani această politică se adaptează evoluțiilor pieței la început, după război, uh, ne confruntam cu o situație de sărăcie extremă. Trebuia să asigurăm alimente pentru toți europenii, uh, alimente simple, respectând mediul și respectând condițiile socioeconomice adecvate. Politica agricolă face așadar obiectul unei evaluări pozitive. Cu toate acestea, în raportul nostru revenim asupra câtorva elemente importante. Voi începe prin uh, a vorbit despre necesitatea de a putea conta pe anumite elemente care să facă față volatilității uh, cursurilor, prețurilor, un fenomen pe care îl cunoașteți foarte bine. Al doilea element, după cum a spus și domnul comisar, trebuie să îmbunătățim sistemul specificităților alimentare, denumirile de origine controlată, um, zonele geografice protejate și specificitățile tradiționale. Trebuie să simplificăm acest regim, să reducem uh, birocrația pentru a crea un regim mai simplu și pentru a ne consolida poziția față de exterior. În plus, avem nevoie de o politică de promovare în exterior pentru a putea aduce o plusvaloare reală mulțumită dezvoltării comerciale a produselor noastre. În acest um, scop, trebuie să consolidăm întregul lanț de distribuție agroalimentar și să luptăm împotriva abuzurilor de poziție dominantă și uh, concurenței neloiale. Cele mai mari uh, lanțuri de distribuție uh, din Uniunea Europeană sunt responsabile pentru vânzarea 80% de produse În 10 țări ale Uniunii Europene, cel mai mare distribuitor reprezintă peste 20% din vânzările directe către consumatori și cred că această situație trebuie să fie luată în considerare rolul distribuitorilor, concentrarea acestora în mai mult de trei uh, state, acest uh, tip de monopol reprezintă peste 30% din vânzări și cred că acest tip de uh, monopol acaparează piețele de distribuție. După cum a spus și domnul comisar, trebuie să informăm mai bine consumatorul. Astfel trebuie să folosim mai bine tehnologia informatică de care dispunem. Sistemul agroalimentar are și propriile sale nevoi, de care trebuie să ținem cont când elaborăm noua politică agricolă comună, dacă dorim cu adevărat ca acest sector să rămână de importanță strategică, să rămână puternic și independent. Sistemul nostru alimentar se bazează pe durabilitate socială și de mediu și uh, trebuie să ținem cont în aceeași măsură și de necesitatea creșterii trasabilității, securității de a asigura uh, bunele uh, practici care respectă mediul, să ținem cont de bunăstarea animală și să protejăm în același timp lucrătorii din acest sector. Și trebuie în același timp să uh, ne bazăm, să ne concentrăm pe inovație este singura metodă prin care putem uh, face față provocărilor importante despre care s-a vorbit și pentru a combate foamea în întreaga lume. Vor fi necesare eforturi considerabile pe care încă nu le-am făcut. Sunt multe lacune asupra cărora dorim să insistăm pentru a le putea umple în final. Avem problema cheie a importurilor alimentare. Suntem primul exportator și primul importator la nivel mondial. Legiuitorul a fost foarte strict în ceea ce privește regulile comunitare, însă uh, a lăsat în uh, plan secund uh, alimentele care provin din statele terțe. Așadar, avem anumite probleme legate de trasabilitate în ceea ce privește produsele europene. Trasabilitatea de la cultură, de la pământ și până uh, pe masa consumatorului, trasabilitatea începe la frontieră și nu la locul de producție. Iar acest lucru reprezintă un element de concurență neloială, pentru că unele produse nu răspund tuturor exigențelor europene și în special nu uh, satisfac cerințele de bunăstare animală. Uneori produsele ce provin din state terțe beneficiază de un tratament vamal favorabil. O treime din alertele alimentare se datorează produselor uh, importate. Sunt uh, legate de produse importante. Dorim să insistăm și asupra costurilor reglementării în ceea ce privește alimentația animalelor. Avem anumite lacune în uh, anumite materii prime pentru alimentația animalelor. Avem uh, limite europene în ceea ce privește produsele modificate genetic, însă atunci când produsele provin din state terțe, aceste limite nu sunt la fel de stricte. Acceptăm așadar ca animalele europene să uh, se hrănească cu puraje uh, modificate genetic. Nu dorim să spunem că produsele modificate genetic nu sunt sigure, însă este posibil să înregistrăm pierderi în sectorul agroalimentar de peste 200 de miliarde de euro din acest motiv. Trebuie să ținem cont în aceeași măsură și de sectoarele în care mâna de lucru este foarte numeroasă și de mm, regiunile care depind de o singură cultură, regiuni care trebuie să beneficieze de o protecție adecvată. Nu este uh, rațional ca operatorii europeni să fie victime ale discriminării pe propria lor piață față de uh, operatorii din uh, statele terțe. Comitetul Economic și Social consideră că există soluții la aceste probleme. Și se pot lua măsuri progresive pentru ajungerea la acestor uh, soluții, trebuie să creștem controlul importurilor pentru a ne asigura că acestea respectă toate cerințele impuse produselor europene pentru a garanta siguranța consumatorilor. Trebuie să ne punem în valoare potențialul de export la nivel internațional, trebuie să aprofundăm uh, sistemul uh, de recunoaștere reciprocă incluzând în rapoartele comerciale capitole specifice legate de recunoașterea reciprocă a um, sistemelor sanitare și fitosanitare. Trebuie să asigurăm și asistența tehnică internațională, insistând asupra cooperării cu statele în curs de dezvoltare care exportă sau sunt potențial exportatori de materii prime către Uniunea Europeană. Trebuie de asemenea să elaborăm și norme de calitate și să facem schimb uh, de uh, funcționari cu aceste state terțe. Trebuie să furnizăm stimulente comerciale și nu numai cu aceste state în curs de dezvoltare, pentru că ele să-și armonizeze sistemul cu cel comunitar. Trebuie să reducem de asemenea povara administrativă, așa cum a spus și domnul comisar, trebuie să reducem uh, birocrația care uneori afectează negativ dezvoltarea uh, Uh, sectorului și vă voi da un exemplu care nu este legat direct de um, sectorul agricol, ci de acvacultură. De 15 ani există state care nu au obținut uh, nici uh, o licență pentru a putea crea o unitate de acvacultură și nu știu cum ne putem aștepta noi să fim competitivi în aceste condiții. Trebuie să avem sisteme care să ne permită delocalizarea întreprinderilor, să nu permită delocalizarea întreprinderilor uh, în zone în care uh, protecția socială și de mediu este inferioară normelor uh, uh, europene. În încheiere, domnule președinte, considerăm că este necesar să acordăm prioritate reechilibrării situației de față. Doresc să citesc câteva cifre. Cifra de afaceri este de 965 de miliarde de euro în sectorul alimentar, 300 de mii de întreprinderi, din care peste 90% sunt IMM-uri, se află, operează în acest sector. Exportăm 58 de miliarde de euro și uh, importăm 50 de miliarde de produse alimentare. în 1994 competitivitatea noastră a reprezentat 24%, ceea ce înseamnă o scădere față de anii precedenți. 400 de 4.400.000 de persoane lucrează în sectorul agricol. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Doamna Elena Espinoza, președinta Consiliului, este alături de noi acum. Îi mulțumesc pentru prezența sa. Am început deja acest seminar cu discursul domnului Cioloș, care a subliniat importanța președinției spaniole în domeniul concurenței și reciprocității. Iar uh, domnul Espuni ne-a prezentat nivelul uh, de discrepanțe care creează probleme de competitivitate cu producătorii în rândul producătorilor comunitari și celor din afara comunității europene care nu expert, care nu, mă scuzați, respectă standardele care le sunt impuse producătorilor noștri. Iată deci niște aspecte care au fost semnalate. Elena Espinosa, uh, vă dau cuvântul acum. señor presidente de la comisión de agricultura del parlamento europeo señor comisario domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor parlamentari bună ziua în primul rând îmi cer scuze pentru întârziere cred că știți foarte bine cu ce greutăți ne confruntăm în ceea ce privește uh, transportul aerian în Europa astăzi, dat fiind uh, norul de cenușă pe care l-a scuipat uh, vulcanul din Islanda. În ceea ce privește ordinea de zi, vreau să vă spun că europenii au de ce să fie mândri de produsele lor alimentare, bineînțeles. Um, sporită de PAC, um, a agricultorii europeni uh, au putut să-și sporească producția și își exercită principala lor funcție de a alimenta populația europeană care este în creștere continuă. S-au confruntat cu numeroase provocări. Înainte aprovizionau doar uh, piețele comunitare, dar acum trebuie să fie competitivi și pe piețele mondiale. Trebuie să-și apere identitatea lor, care respectă valorile comunitare și cultura europeană. Pe continentul european, uh, agricultura și creșterea animalelor se conturează din ce în ce mai mult ca un element care își lasă amprenta asupra mediului înconjurător și societăților noastre se orientează din ce în ce mai mult uh, de furnizarea de servicii, e vorba de întreținerea peisajelor și furnizarea de servicii în domeniul turismului și așa mai departe. Agricultura reprezintă 50%, acoperă 50% din teritoriul nostru și 18,6% din ocuparea uh, forței de muncă. Este vorba 8,6%. Mă scuzați. Uh, Activitatea sectorului agroalimentar reprezintă un pilon fundamental al sectorului secundar al economiei europene. Eram uh, simpli transformatori ai materiei prime, iar acum iată că am devenit uh, actorii sporirii valorii producției și ne îndreptăm către procese din ce, de producție din ce în ce mai complexe. Iar această schimbare s-a manifestat și prin diversele reforme ale PAC-ului, ceea ce a permis să reorienteze sectorul agroalimentar pentru a ține cont de noile nevoi ale cetățenilor, dar și de schimbările pieței. Iar dovada acestei deschideri o reprezintă cifrele pe care le putem da astăzi. Ne-am ocupat de mai multe aspecte, am devenit uh, primii exportatori de produse agroalimentare, dar și principalul importator de produse agroalimentare. Astăzi, sectorul agroalimentar reprezintă 4% din PIB-ul Europei. Mesajul este limpede și anume mod modelul nostru care aduce la oaltă condițiile cerute de consumatorii europeni, de cetățenii europeni, trebuie să poată fi competitiv pe piețele europene, dar și pe cele internaționale. Concurența a devenit mai acerbă, dat fiind uh, internaționalizarea piețelor mondiale, precum și procesul de o deschidere comercială care a fost uh, hotărât în cadrul compromisurilor bilaterale sau multilaterale negociate de Uniunea Europeană. În acest uh, context putem spune că modelul agroalimentar european este la o răscruce de drumuri el se bazează pe temelii solide, dar astăzi trebuie să răspundă num- la numeroase mm, exigențe. Pachetul legislativ pentru securitate alimentară, de care putem să fim mândri, a reușit să recâștige încrederea cetățenilor după crizele cu care ne-am confruntat în trecut. Mai mult, Uniunea Europeană a dat o identitate proprie producției sale, o identitate proprie și unică, asigurând uh, o echilibru între dorințele consumatorilor și povara ce apasă producătorii. Iar acest lucru a dus la modelul agroalimentar, agroalimentar european unic în lume. Acest model agroalimentar european se bazează pe o serie de condiții diverse, condiții care trebuie, pe care trebuie să le respecte producătorii europeni. Este vorba, deci, de o serie de norme care se referă la sănătatea animală, la tot soiul de aspecte fitosanitare, la calitatea alimentelor și a produselor alimentare. Toate aceste garanții diferă de normele internaționale care se aplică în lume la ora actuală. Sunt norme proprii europene. Concret vorbind, la fața locului putem uh, cere standarde echivalente doar în cadrul acordurilor bilaterale cu țări terțe. Astfel, în schimburile comerciale avem uh, un uh, nivel de strictețe mult mai ridicat la fiecare etapă a proces, acestui proces. În ceea ce privește nivelul de reziduri sau de pesticide, în ceea ce privește standardele de sănătate animală, în toate, în toate aceste domenii se dorește un nivel înalt de calitate pentru produsele alimentare. Cred că am făcut o treabă bună, am uh, legiferat situația operatorilor foarte bine, dar, din păcate, nu am reușit uh, să comunicăm consumatorilor toate eforturile pe care le-am făcut. Și dacă ne-am confruntat cu o, probleme, cu o problemă, am uh, fost mult mai stricți cu producătorii noștri decât cu producătorii din țări terțe. Am fost chiar draconici cu ei. Însă, sectorul artizanal, micii proprietari, se confruntă cu probleme mai mari în ceea ce privește respectarea standardelor. Iată deci că există lacune în acest sistem pe care trebuie să le, să le rezolvăm. Pentru ca Uniunea Europeană să poată aproviziona piețele agricole europene și, și din afara comunității european, europene. Trebuie să putem uh, oferi um, cetățenilor noștri pro, produse de calitate, dar și autentice. Iată despre ce este vorba. Astăzi putem face mai multe propuneri. Primul aspect uh, reprezintă cadrul legislativ de reglementare. Bineînțeles că trebuie să încercăm să îmbunătățim legislația în vigoare, ținând cont de îngrijorările normale pe care le au uh, consumatorii, în momentul în care facem, în care creăm cerințe, trebuie să, ca acestea să se bazeze pe studii de impact care să studieze impactul socio economic asupra tuturor actorilor vizați, fie că este vorba de piețele europene sau internaționale. Asta pentru a menține un echilibru și pentru a nu crea noi piedici în calea schimburilor. Aici trebuie să respectăm principiile modelului agroalimentar european, ceea ce mă face să ajung la un alt aspect și anume că trebuie să nu precupețim niciun efort pentru ca la nivel mondial să, se fie recunoscut modelul nostru de producție. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze poziția în cadrul negocierilor de la OMC și în cadrul altor negocieri. Trebuie să existe un nivel de strictețe reciproc și echitabil, dat, ține, care să țină cont de angajamentele noastre internaționale. Internaționalizarea uh, regulilor și normelor europene trebuie să ducă la o consolidare a imaginii noastre și să ne consolideze poziția noastră de competitivitate la nivel mondial. Strategiile de promovare în țări terțe cu scop informativ în ceea ce privește plus valoarea producției noastre reprezintă o inițiativă necesară la ora actuală, o inițiativă pe care trebuie să o luăm împreună la nivel european. Modelul agroalimentar european trebuie să fie perceput ca un concept gândit pentru și de către consumatorii europeni. Iar acțiunea noastră trebuie să uh, aibă ca obiectiv uh, consumatorii europeni. E nevoie să, ca consumatorii noștri să înțeleagă caracteristicile modelului nostru de producție pentru ca aceștia să facă alegeri în deplină cunoștință de cauză și pentru a cunoaște calitatea produselor. Informațiile oferite consumatorilor reprezintă un instrument cheie în ceea ce privește strategia, în strategia europeană. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că consumatorii europeni recunosc această plus valoare. Aici trebuie să ținem cont de trei piloni în ceea ce privește comercializarea. În primul rând, etichetarea simplă și ușor de înțeles pentru toate produsele, ușor de gestionat, ușor de aplicat, care să nu aducă povare financiare suplimentare, informații veridice uh, de încredere în ceea ce privește produsele europene ar putea să ne permită să facem o diferență între produsele care respectă regulile și celelalte. Și în ceea ce privește Uh, lanțul de, de prelucrare a produselor alimentare și aici trebuie să se respecte unele standarde. Astăzi ne confruntăm cu multe probleme, dar le putem uh, soluționa pentru a garanta competitivitatea acestui sector la nivel european pe toate nivelurile, oricare ar fi situația economică cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană, la ora actuală, dezvoltă unele inițiative care va consolida informațiile oferite consumatorilor. Este vorba uh, de etichetare și uh, aceste acțiuni trebuie completate de un al treilea voleu. Este vorba de noul model al politicii agricole comune la nivel european. Președinția spaniolă a dat uh, având acestor lucrări și aici vedeți dezbaterile de la nivelul Consiliului, la nivelul ministrilor de agricultură care au avut loc până acum. Aș dori în egală măsură să subliniez importanța sprijinului acordat până acum de către Parla Parlamentul European acestor inițiative. Cred că vremurile acestea sunt perfecte pentru a stârni o dezbatere, fiindcă consumatorii, cetățenii cer o astfel de dezbatere și, într-adevăr, există acest element de reciprocitate. Toate aceste lucruri sunt esențiale pentru o nouă Europa, dacă dorim să ajungem la un sector nou, îndreptat către viitor, care totuși nu uită normele europene, achiul european de la Tratatul de la Roma până la Tratatul de la Lisabona furnizarea de produse de calitate la prețul rezonabile, iată, acesta este scopul, cred că misiunea este îndeplinită, dar acum trebuie să garantăm un nivel de trai decent uh, tuturor angajaților din acest domeniu la nivel european. Ne-am luat acest angajament și față de cetățenii europeni. Identitatea noastră europeană, care a fost pusă sub semnul întrebării în nenumărate rânduri, reprezintă un model unic la nivel internațional și trebuie să putem să-l susținem, să demonstrăm că are o temelie solidă, fiindcă face parte din patrimoniul nostru, iar noi trebuie să putem uh, uh să-l schimbăm în momentul în care constatăm probleme, fără să-l lăsăm deoparte totuși. Dacă uh, ne pierdem competitivitatea, atunci riscăm uh, nucleul acestui patrimoniu și nu ne putem uh, mulțumi cu niște economii de scală dezumanizate, anonime. Trebuie să facem față provocării comerciale aduse odată de liberalizarea piețelor și de interna- internaționalizarea modelului nostru agroalimentar. Nu există decât o singură soluție pentru a atinge acest cel. Trebuie să ne bazăm pe principalul nostru atu. Este vorba de produsele alimentare europene care ne permite să consolidăm un nivel de trai și un mod de producție care fac parte din patrimoniul nostru european, al nostru, al tuturor. Doamnelor și domnilor deputați, domnule comisar, Împreună, alături de președinția spaniolă, la ora actuală, putem să ne apropiem de obiectivele pe care le-am schițat. Dacă vom lucra împreună, le vom atinge. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție înflăcărată. Cred că Informațiile oferite consumatorilor reprezintă un punct cheie și sunt sigur că vom lucra cu tot, toții împreună pentru a oferi răspunsuri acestor întrebări pe deplin justificate. Succesivo eh, esperto, la signora Maria Angela. Îi dau cuvântul acum doamnei Maria Angela Perito, de la Institutul Internațional de Agronomie, care ne va vorbi eh, despre constrângeri administrative și reguli în domeniul agricol în relație cu cadrul ehm, comerțului internațional. Mulțumesc! Eh, bună ziua tuturor! Eh, mă numesc Maria Angela Perito, sunt cercetătoare la Institutul Național pentru Economia Agricolă din Italia. Prezentarea mea se va axa pe cadrul general al produselor uh, agricole, uh, pe răspunsul uh, date legislatori și constrângerile pentru sectorul agroalimentar european. Cred că subiectul este complex, presupune mai multe fațete. Abordarea metodologică se concentrează pe uh, securitatea alimentară, pe siguranța alimentară, food safety. Conse și mai degrabă pe consecințele acestei problematici și pe uh, modelul european. Calitatea produselor alimentare reprezintă un subiect uh, care vizează mai ales cetățenii comunitari, Deja au existat intervenții în acest sens. Legiferatorii europeni au venit cu răspunsuri aici și uh, în aceste răspunsuri ne-am gândit la regulamentul 178 din 2002. În cadrul general, prezentarea mea se va axa pe uh, patru capitole mari. Primul uh, capitol vizează abordarea metodologică a siguranței alimentare, apoi legătura cu comerțul internațional uh, și uh, problema siguranței alimentare, cele de la capitol contextul european, noile provocări și în cele din urmă uh, provocările în fața agriculturii europene în cadrul acordurilor multilaterale și bilaterale. trebuie spus uh, faptul uh, că um, scandalurile alimentare izbucnite în uh, ultimii ani ne-au făcut să ne punem întrebarea calității, asupra calității produselor noastre și apoi care era răspunsul pe care îl așteaptă societatea în legătură cu acest subiect. oricum trebuie să recunoaștem faptul că um, cererea de produse de calitate variază puternic de la un stat la altul și toate acestea uh, depind de um, reglementări care trebuie puse în aplicare în fiecare stat. Anumite studii științifice ale uh, OCDE ne arată faptul că consumatorii nu dispun de uh, instrumente pentru a vedea dacă au sau nu de a face cu produse sănătoase sau dacă produsele conțin uh, paraziți, elemente patogene, toxice sau cancerigene. Consumatorii se întâlnesc uh, de fapt cu aceste elemente odată ce se îmbolnăvesc. producătorii uh, trebuie să ofere produse care pe un anumit uh, plan uh, sunt cele mai sănătoase. Întreprinderile private sunt forțate din ce în ce mai mult să ofere produse cu caracteristici specifice. Odată ce piețele nu reușesc uh, să uh, ofere aceste uh, produse, atunci intervin legislatorii prin dispoziții sau prin revizuirea dispozitivelor legislative, introducând anumite criterii. Și aceste măsuri pot avea efecte semnificative și pot uh, să reprezinte uh, până la urmă niște piedici în calea exercitării libere a comerțului. Am uh, indicat în stânga jos un sistem prin care, uh, practic, fiecare stat își uh, plasează ștacheta la un nivel diferit, mai ridicat sau mai uh, scăzut. reglementările europene se situează la nivelul cel mai ridicat în ceea ce privește codex alimentarius și asta este o realitate. Înainte de a mă axa pe chestiunile comunitare, voi face o mică paranteză. Organizațiile de la nivel mondial, Organizația Mondială a Sănătății, FAO, în cadrul summitului din 2002, uh, uh, au declarat că în ceea ce privește siguranța alimentară, toți uh, avem dreptul la alimente sănătoase și sigure. Și pornind de la acest uh, concept, uh, siguranța alimentară devine un drept individual. Nu vorbim doar despre un drept colectiv, ci uh, și de faptul că acest drept colectiv este consolidat de dreptul individual de a consuma produse sănătoase și de calitate. Comisia Europeană apără consumatorii prin, um, printr-un nivel de exigențe uh, foarte ridicat. Și toate acestea pentru a vă spune că există uh, reguli foarte diferite la nivel internațional. Acestea pot avea uneori o influență negativă asupra funcționării pieței. La uh, ultima negociere a rundei de la Doha, S-a vorbit uh, și despre uh, omogenizarea acestor norme și deplasarea uh, ștachetei la un nivel mai ridicat, fixând astfel un număr de reguli sanitare și fitosanitare pentru produsele alimentare. E adevărat și că toate uh, statele dispun de propriile uh, reguli, de uh, propriile agenții care se ocupă de siguranța alimentară. În ultimele zile s-au vehiculat informații furnizate de uh, Uh, furnizate vis-a-vis de China și uh, uh, scandalul alimentar din această țară. Deci există agenții specializate în acest domeniu. Cât privește scena internațională, din 1985 până astăzi uh, au existat uh, uh, foarte multe litigii care s-au repetat de-a lungul anilor. E suficient să știm că în perioada dintre 1995 și 2001 au existat mai mult de 2400 de cazuri uh, și dintre acestea doar 108 uh, au fost uh, uh plasate într-o grilă de referință și doar acestea presupun existența unor agenți patogeni sau toxici având în vedere acest context general, și aceste elemente au fost deja menționate de intervenienții anteriori, e bine, există o anumită sensibilitate față de aceste produse sigure și sănătoase. Un barometru uh, publicat la finele lui uh, martie arată faptul că europenii pun în prim plan uh, siguranța uh, produselor uh, pe care le consumă. Cam 90, 59% din intervenienți au afirmat acest lucru și acesta reprezintă o bază pentru um, legiferatorii europeni. Legislația care vizează siguranța alimentară este considerată de legiuitori ca uh, impunând anumite măsuri netarifare și adesea uh, se vorbește și de măsuri protecționiste. Acestea sunt datele Eurostat, uh, care afirmă că între uh, 2000 și 2008 Europa a înregistrat o uh, creștere cu 43% a exporturilor, însă o uh, creștere și mai importantă a importurilor. Toate acestea uh, ne aduc la un alt punct de plecare – care ne permite să luăm în considerare siguranța alimentară ca element fundamental în acordurile uh, multilaterale și în cadrul uh, negocierilor uh, internaționale care ar putea avea loc. De la eșecul de la Doha, când nu ne-am concentrat neapărat pe măsuri sanitare și fitosanitare și începând cu 2007 până astăzi, toate reuniunile care au avut loc în contextul uh, negocierilor, când s-a discutat despre tarife uh, vamale și despre alte chestiuni, uh, măsurile sanitare nu au reprezentat un element cheie în discuții. Ori întrebarea care se pune acum este când se va uh, termina uh, runda de la Doha și apoi uh, ce se va întâmpla până la sfârșitul lui 2010 sau începutul lui 2011. Și apoi cum am putea să ne imaginăm finalul acestor negocieri, având în vedere numeroasele negocieri bilaterale care sunt în curs. Aceste negocieri uh, au uh, apărut odată cu eșecul uh, rundei de la Doha. Comisia Europeană în 2006 a apărat abordarea bilaterală, însă de atunci încoace Comisia și Europa folosesc din ce în ce mai mult acest instrument. OMC a semnat faptul că de la crearea GAD până ă, astăzi s-au încheiat ă, o serie de acorduri ă, bilaterale. 211 sunt încă în vigoare și toate statele au încheiat acorduri bilaterale cu excepția Mongoliei, din câte știu eu. Meciul negocierilor se joacă pe două planuri. Trebuie insistat asupra filozofiei care caracterizează uh, politica agricolă comunitară și anume chestiunea calității și a siguranței produselor alimentare produse în Europa. Uh, problema uh, pe care și-au pus-o adesea economiștii și care s-au confruntat e reprezentată de trecerea de la negocierile care doresc deschiderea unor uh, schimburi uh, până la negocierile uh, bilaterale. Există multe studii care demonstrează faptul că acordurile bilaterale pe termen lung pot să presupună anumite dificultăți, dificultăți numeroase chiar. Și aici nu vorbim despre încheierea unor acorduri bilaterale pentru a apăra interesele europene într-un uh, context specific, ci esențial este să apărăm stilul de producție uh, european și să facem în așa fel încât acest punct de vedere să fie apărat într-o manieră eficientă pe masa discuțiilor uh, internaționale de negociere. Toată lumea recunoaște faptul că odată cu normele adoptate în cadrul Uniunii Europene, în raport cu Codex Alimentarius, noi am uh, făcut un progres, fapt acceptat, însă e clar că producătorii uh, trebuie să respecte normele la noi, dar și în uh, țările terțe care aduc produse pe piețele noastre. Aceste reguli de comportamente trebuie extinse așadar și la alte state. Multilateralismul sau bilateralismul uh, pot apăra, uh, apăra această filozofie uh, europeană. Acest lucru este unul pozitiv, însă eu cred că trebuie să activăm în aceeași manieră în ambele domenii. Poate e evident acest fapt, însă trebuie să vedem uh, cum evoluează uh, runda de la uh, Doha și, evident, numeroasele studii și opinii autorizate de OMC estimează faptul că acum OMC-ul urmează să revizuiască mecanismele uh, politicii uh, comerciale și obiectivul este de a face astfel încât pachetul uh, privind măsurile sanitare să fie cât se poate de transparent. De fapt, uh, vedem uh, constituirea unor coaliții la nivel internațional care estimează faptul că aceste măsuri sanitare și fitosanitare și recurge la aceste măsuri uh, de către anumite state din Europa reprezintă o manieră care permite blocarea uh, liberului schimb. Am uh, găsit uh, și multe documente științifice care banalizează lucrurile. Sunt uh, persoane care uh, uh, încearcă abordări unilaterale E ca și cum cineva și-ar pierde ochelarii și ar întreba pe toată lumea unde sunt uh, ochelarii. Și uh, apoi, uh, pur și simplu, ne îndreptăm spre un loc unde ni se pare că i-am putea găsi. Clar, aceste măsuri reprezintă un punct luminos spre care ne îndreptăm în căutările noastre și punctul luminos e constituit așadar de măsurile tarifare. Câtă vreme măsurile uh, sanitare și fitosanitare sunt greu de uh, controlat. O altă problemă cu care ne confruntăm în acest moment e reprezentată de faptul că unii propun ca măsurile sanitare și fitosanitare uh, să fie integrate într-un pachet comun de discuție care să abordeze și alte aspecte ale politicii comerciale și ce s-ar întâmpla într-o asemenea situație. Uh, runda de la Doha a exșoat, uh, reuniunile următoare s-au axat pe uh, măsurile tarifare și dacă ar trebui să uh, urmăm calea europeană în ceea ce privește uh, siguranța alimentelor, ei bine, ce ar fi de făcut în acest caz? Eu uh, consider că ar trebui să ne axăm pe o bază bilaterală care ne este indispensabilă. În Statele Unite, în ultimii ani, uh, și-au multiplicat acordurile uh, bilaterale, același lucru este valabil și pentru zona Asiei, și cred că și noi ar trebui să mergem în această direcție. Însă, cum uh, spunea și domnul comisar Cioloș, trebuie să ne apărăm valorile trecând uh, la modele de parteneriat. Trebuie să susținem statele terțe și să le ajutăm pentru uh, a se putea apropia de exigențele comunitare. dire invece eh, come dire, mm, avvicinare questi paesi in maniera tale che poi in un ambito invece Trebuie să aducem aceste state la nivelul standardelor europene, pentru că pe termen mediu și lung în cadrul uh, acordurilor multilaterale. Ne orientăm uh, tot mai mult uh, către filozofia europeană în ceea ce privește calitatea și securitatea alimentelor. Marea dificultate cu care ne confruntăm și asupra căreia doresc să vă atrag atenția este de a vedea dacă la viitoarele negocieri multilaterale problema măsurilor sanitare va fi negociată separat sau ca parte uh, dintr-un ansamblu mai larg. Există studii științifice care arată că dacă scădem tarifele și dacă impunem norme sanitare mai stricte, um, trebuie să stabilim uh, care sunt beneficiile pentru producători și pentru consumatori, însă toate studiile care s-au făcut până acum pe această temă sunt ambigue. Trebuie să apărăm uh, în mai multe planuri normele comunitare, Și uh, acest lucru va fi uh, foarte uh, important pentru viitorul agriculturii europene. Domnul președinte, mulțumesc doamnă Perito pentru această prezentare foarte interesantă. Trecem acum la ultima prezentare și îi dau uh, cuvântul uh, domnului uh, Abelachim uh, Hamudi de la Institutul Național pentru Cercetări agronomice. Vom vorbi despre impactul uh, regulilor din sectorul agricol, agricol și uh, despre impactul acestor uh, reguli asupra competitivității în sectorul agricol european. După intervenția acestui ultim expert, vom avea și o dezbatere. Din păcate, nu suntem în formațiune completă din uh, cauza acestui nor vulcanic, dar oricum uh, va avea loc o dezbatere. Domnule Hamundi, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru uh, invitația pe care mi-ați adresat-o. Mă numesc Abela Kim Hamudi, lucrez la Institutul Național de Cercetări Agronomice din Franța, și uh, voi vorbi despre constrângerile administrative și despre regulile, regulamentele europene din domeniul agricol și despre impactul acestora asupra competitivității în sectorul uh, agricol european din punctul, de, din punctul de vedere al uh, unui microeconomist. Voi uh, propune un punct de vedere nou de a aborda această problematică. Voi începe prin a vorbi despre legitimitatea regulilor de securitate a alimentelor, despre legitimitatea regulamentelor, despre intervenția uh, publică și uh, vorbesc despre trei uh, aspecte dacă trebuie să intervenim sau nu, despre nivelul de intervenție, gradul de exigență impus operatorilor și uh, standardul pe care și le stabilește societatea și al treilea element este cel legat de instrumente și de uneltele folosite din momentul în care societatea își uh, impune un anumit uh, grad de siguranță a alimentelor. Voi încerca așadar să demonstrez de ce uh, aceste trei aspecte pe care le-am uh, menționat uh, nu țin întotdeauna de aceeași rațiune. Sunt luate în calcul de fiecare dată diferite argumente care țin de societate, dar și de economie. Voi încerca și să vorbesc despre concurență din două puncte de vedere. Aspectul costurilor de a, impuse de uh, respectarea regulilor și de costurile la operator în momentul în care s-au investit uh, fonduri. Și voi încerca să demonstrez că evaluarea costurilor de conformitate singură nu uh, poate duce la o evaluare corectă a competitivității europene. Uh, nu am prea mult timp la dispoziție, dar voi încerca să demonstrez cum putem crește competitivitatea prin uh, mijloace noi care să minimizeze uh, costul implementării regulamentelor și cum, uh, dacă supraveghem uh, condițiile de concurență, putem asigura că veniturile producătorilor sunt la nivelul eforturilor depuse de aceștia în ceea ce privește securitatea alimentelor. În ceea ce privește legitimitatea intervenției publice, răspunsul este da. Motivul este simplu, pentru că ne aflăm într-un context în care piața eșuează. Piața, piața nu poate produce singură un nivel de securitate suficient pentru a asigura sănătatea consumatorului. Piața nu poate asigura acest nivel. Latura de siguranță a alimentelor nu trebuie să uh, fie trecut cu vederea, pentru că consumatorul singur nu uh, poate evalua siguranța alimentului pe care îl cumpără. În ceea ce privește nivelul de intervenție, chiar dacă există metode de uh, calcul, încercarea de a cantifica cuantifica costurile uh, implementării și avantajele acestora este dificilă. Exigențele societății sunt undeva între uh, datele științifice și cererea societății. Trebuie ca societatea să se pună în acord cu uh, datele științifice pentru ca Uh, acele costuri impuse să nu fie excesive. Însă, în ultimă instanță, alegerea este a societății. Trebuie să încercăm să nu scădem standardele, în momentul în care ajungem la un consens, ci uh, să apărăm aceste standarde și eventual să le exportăm în măsura posibilului. în ceea ce privește uh, instrumentele de intervenție uh, publică. Alegerea instrumentelor poate avea un impact direct asupra costurilor economice. Instrumentele alese pot avea uh, impact asupra um, sistemelor de control asupra deciziilor uh, în ceea ce privește caracterul obligatoriu sau voluntar al anumitor măsuri și așa mai departe. Pentru fiecare uh, combinație posibilă de instrumente, costul este diferit pentru uh, același nivel de securitate vizat. Așadar, alegerea instrumentelor este foarte importantă dacă dorim să scădem costurile un cost diferit afectează diferit piața, ducând la niveluri mai mici sau mai mari de uh, denaturare a concurenței. Există mai multe instrumente de care dispune, majoritatea sunt uh, regulamente juridice, însă există și un uh, arsenal de uh, instrumente care sunt de natura obligațiilor de rezultat. Caracteristicile dorite ale produsului final. Acestea lasă o anumită marjă operatorilor privați care au posibilitatea de a se conforma acestor obligații de rezultat în mai multe moduri. S-a ajuns astfel la mai multe standarde elaborate de întreprinderile private, de uh, distribuție și de prelucrare. Standardele pe care aceste întreprinderi și le impun uh, lor uh, însele, dar și furnizorilor. Nu voi uh, discuta în detaliu logica strategică a acestor uh, actori uh, foarte importanți uh, în uh, sectorul uh, agroalimentar. Uh, aceste standarde respectă rațiuni uh, întreprindere consumator sau întreprindere întreprindere, B2C sau B2B. În cazul B2B, întreprinderile vin cu un caiet de sarcini fără a uh, explica consumatorului eforturile pe care le depun. Există uh, anumite standarde private bine cunoscute, precum IFS, Global Gap, uh, BRC și așa mai departe. Aceste standarde impun condiții veritabile de acces uh, al producătorilor de bunuri uh, alimentare primare la nivel uh, internațional. Aceste standarde coexistă cu uh, regulamentele publice la ora actuală și standardele sunt de multe ori uh, mai uh, restrictive decât regulamentele existente. Evaluarea costurilor de conformitate la regulamentele publice, de respectarea acestora, se complică atunci când discutăm nivelul interacțiunii Uh, public-private. Această interacțiune complică problema la nivelul costurilor. Avem mai multe traiectorii posibile pe care le poate urma un producător pentru a respecta regulile publice. Producătorii pot adopta ghiduri de bune practici susținute de uh, instituțiile publice sau se pot conforma standardelor existente și uh, respectarea acestor standarde devine uh, tot mai mult o condiție de acces uh, la piață. De aceea, în mod paradoxal, există foarte puține evaluări ale costurilor directe de conformitate uh, Um, de respectare a uh, regulamentelor publice. Cu excepția câtorva studii um, care au fost efectuate pe baza metodei HACCP. Uh, S-au folosit așadar metoda analizei cantitative pentru a se evalua respectarea regulamentelor uh, publice uh, în mod direct. Din momentul în care acceptăm uh, un anumit uh, nivel de precauție și de securitate sanitar, care reprezintă uh, modelul agricol, agricol european, trebuie să încercăm să micșorăm costurile de conformitate uh, care pot avea efecte uh, negative privind uh, ducând până la excluderea anumitor producători de pe piață sau uh, de creștere a competitivității. S-au făcut mai multe studii de caz care arată că au avut loc excluderi ale producătorilor și s-a demonstrat că standardele private uh, impun restricții prea uh, mari micilor producători care nu fac față. Există ghiduri de bune practici. Însă există și uh, posibilitatea de a încerca să găsim uh, metode de gestionare a exploatărilor. Există sisteme de gestionare a calității și a treia strategie este consolidarea grupurilor de producători consolidarea coordonării între acestea, între aceștia la nivel orizontal sau vertical metodă care poate ajuta uh, producătorii să controleze riscul sanitar și să minimizeze costurile de tranzacție și costurile de conformitate în general. În ceea ce privește costurile, așadar, trebuie să facem eforturi deosebite pentru a le minimiza. În ceea ce privește problematica competitivității, nu putem ab aborda această problemă doar din punct de vedere al costurilor, pentru că uh, nu am uh, face o analiză completă. Mai multe sectoare se caracterizează prin imperfecțiuni. Prețul și veniturile actorilor nu sunt întotdeauna legate de costurile de producție. Situația variază de la un sector la altul. Anumite piețe sunt mai, uh, din ce în ce mai puțin integrate și din ce în ce mai segmentate. Uh, Colegii mei au vorbit uh, despre concentrare ceva mai devreme. Vorbit și eu despre acest uh, aspect. În piețele în aval există concentrare economică, mari distribuitori iau tot mai multă amploare și acești mari cumpărători de pe piețele naționale și internaționale um, joacă un rol uh, foarte important uh, în ceea ce vește costurile bunurilor primare. Sistemele uh, piețelor spot fac parte din acest nou peisaj mondial în care concurența între uh, sistemele agricole face loc uh, încet încet sau ar trebui să facă loc uh, noțiunii de concurență între filiere, între lanțuri de producție. Venitul unui exploatator va fi dominat în anumite sectoare de anumite um, de anumiți actori. Acest lucru va depinde de filiera cea mai importantă, fie că este europeană sau uh, internațională. Acest lucru va depinde dacă e vorba de un furnizor, uh, al unui distribuitor care folosește standarde private, toate aceste chestiuni vor depinde de uh, randamentul și de volumul de marfă comercializat. trebuie să facem distinția între venitul filierelor și împărțirea valorii captate de o anumită folie, filieră. Venit împărțit între actorii care contribuie la acest uh, lanț al securității uh, alimentelor. În ceea ce privește concurența neloială, Anumite state nu au aceleași cerințe, aceleași standarde înalte de securitate a alimentelor. Vă dau exemplu produselor generice, care nu uh, fac obiectul uh, diferențierii pe bază de calitate, produse pe care uh, consumatorul nu le distinge față de cele ce provin din statele terțe. Acest circuit poate uh, reprezenta amenințări uh, destul de mari în privința concurenței neloiale și acest lucru este teoretic. De ce teoretic? Pentru că a priori circuitele dominate de uh, mari uh, cumpărători și de mari distribuitori impun furnizorilor uh, respectarea standardelor colective private. Deci furnizorii trebuie să respecte aceleași standarde ca în Uniunea Europeană. Problema este că trebuie să facem în așa fel încât valoarea să fie împărțită de toți cei implicați în această filieră. Lucru necesar pentru ca venitul uh, producătorilor să fie la nivelul eforturilor depuse de ei. Acest lucru arată de ce puterile publice europene nu trebuie să uh, ignore mizele politicii concurențe, de concurență a Europei. În ceea ce privește importurile care trec prin uh, importatori care nu impun nici certificare și nici uh, suficiente verificări uh, de trasabilitate din țările terțe, în acest caz, concurența neloială, așa cum a subliniat-o și colegul meu, poate să fie foarte pregnantă dacă controlele la frontiere nu sunt adecvate. Aici este vorba de consolidarea mijloacelor de control la, frontier, la frontieră, omogenitatea, omogenizarea tuturor uh, normelor folosite la nivel european. Din momentul în care avem această fiabilitate a sistemului de control, aceasta poate juca rolul de a proteja sănătatea consumatorilor europeni pe de o parte, ceea ce permite uh, să concretizăm nivelul de ambiție uh, a acestui model de siguranță și a alegerilor societale, deci ales de statele membre de Uniunea Europeană și în același timp un sistem fiabil de control ne permite să garantăm producătorilor europeni o concurență loială cu țările terțe unde există această lipsă de trasabilitate care reprezintă o problemă. Amenințarea vine și din, în ceea ce privește competitivitatea, competitivitatea producătorilor europeni și um, în ceea ce privește exportarea produselor generice către țări terțe, unde reglementările sunt doar la nivel public și, și uh, există o scădere a nivelului de calitate, iar aici pot apărea unele amenințări pe aceste piețe. În mod paradoxal, aici um, S-au făcut prea puține studii cantitative care să valideze ipoteza unei corelări între uh, pierderea unei cote de piață pe anumite piețe și severitatea reglementării europene în ceea ce privește siguranța alimentară, uh, sanitară și fitosanitară, chiar dacă acest uh, lucru este um, limpede ca lumina zilei. Pe aceste piețe uh, se pot urma anumite direcții pentru sporirea competitivității. Prima, prima trebuie să se reducă costurile de, competitivi- de conformitate pentru sporirea productivității prin uh, mijloace potrivite. Implicarea autorităților în uh, PPP-uri pentru armonizarea standardelor și pentru stabilirea unui sistem de uh, pasarelă între uh, normele de stat uh, și uh, acest lucru se întâmplă în ceea ce privește mari distributori la alegerea standardelor și alegerea și dispozitivului, precum și standardele și rezultatele aduse de acestea. Uh, după mine, un astfel de, astfel de procedeu ar fi de dorit. În al doilea rând, trebuie să analizăm natura instrumentelor folosite în uh, reglementare pentru a găsi cel mai bun tip de instrumente obligatorii, uh, neobligatorii și așa mai departe. Trebuie să găsim cea mai bună combinație pentru a ajunge la un nivel de, securi- de siguranță dorit și în același timp trebuie să uh, garantăm buna funcționare a pieței și o justețe în ceea ce privește împărtășirea valorilor. În al treilea rând, o a treia direcție. Aceasta ar putea să fie obiectivul de demarcare în piețele de produse generice mondiale. Acolo e vorba, vorba de piețe unde nivelul de, securita- de siguranță nu este atât de recunoscut ca în cazul produselor diferențiate. Aici ar trebui să se impună o semnaliz, un fel de semnalizare pentru consumatori. Ar trebui să ne concentrăm pe această direcție, fiindcă ne-ar, ne-ar permite ca eforturile făcute să fie recunoscute de consumatorii din aceste țări. Conchid uh, prin a vă spune următoarele. Alegerea modelului european de calitate, bineînțeles, uh, reprezintă uh, o solicitare foarte importantă din partea societății și trebuie ocrotit. E nevoie, așa cum am spus mai devreme, să minimalizăm costurile societale asupra actorilor privați și asta și pentru autoritățile publice. E clar că modelul european poate reprezenta o garanție pentru sănătatea consumatorilor, cu condiția ca unele elemente ale acestui sistem, este vorba de controlul la frontieră, să fie consolidate și să se bucure de mai multă credibilitate, un aspect foarte important. A treia direcție este la fel de importantă. Trebuie să ne asigurăm că produsele europene ar putea reprezenta pe termen lung, în cazul unei crize ca cea cu care ne-am confruntat, o, un model sau o valoare refugiu pentru modelele mondiale. Dacă se întâmplă acest lucru, este evident că producătorii europeni au un avans considerabil și um, a niște adaptări financiare pe termen scurt ar putea reprezenta un uh, avantaj concurențial deloc neglijabil. Vă mulțumesc pentru atenție. Okay. Mulțumesc foarte mult, domnule Hamudi. Ați subliniat foarte clar ce trebuie făcut pentru a avea un sistem de informare și comunicare pentru consumatori în ceea ce privește diferențele dintre producătorii europeni și cei din țări terțe. Am terminat, iată, intervențiile experților. Acum putem să deschidem um, dezbaterea. Domnul Șegărevski are cuvântul pentru că trebuie să plece. După care o să continuăm. Domnul Sechirevski are cuvântul. Discutăm aici despre trei lucruri. Competitivitate, siguranța alimentară și standardele aferente. Și modelul agroalimentar și agricol european, modelul uh, durabil european, dacă doriți. Putem împăca aceste trei elemente? Eu cred că răspunsul este nu. Deci, care dintre ele este cel mai important în acest caz? Siguranța alimentară, după mine, reprezintă aspectul cel mai important și standardele de siguranță alimentară. Celelalte două aspecte, celelalte două elemente, ar trebui să fie, bineînțeles, sprijinite, dar siguranța alimentară trebuie să fie o cerință absolută. Nu putem să le împăcăm pe toate trei în același timp. Domnul comisar Cioloș a spus în prezentarea sa că nu putem uh, impune cerințe asupra cetățenilor, iar standardele actuale sunt rezultatul uh, solicitărilor, cerințelor consumatorilor către producători. Întrebarea care se pune este oare piața poate garanta siguranța alimentară? Dacă nu, atunci trebuie să impunem pieței, pieței unele reguli. Și care ar putea fi efectele unei ingerințe pe piață, care ar putea fi efectele acestei intervenții? S-a discutat uh, și de produsele importate care intră în Uniunea Europeană. Despre standardele diferite care se aplică acestor produse în afara Uniunii Europene. E vorba aici de Rusia, de pildă. Dacă importăm produse care respectă standarde mai scăzute decât cele pe care le impunem noi în Europa, atunci nu facem decât să ne subminăm propria piață. Care sunt criteriile pe care le alegem până la urmă? Bineînțeles, Uniunea Europeană este un beneficiu peste, pentru toți. Am, avem standarde comune pe care le-am uh, stabilit și care ne dau forță. Când negociem acorduri, când am negociat acorduri comerciale cu Rusia, am um, reușit să ne folosim de aceste standarde europene în avantajul nostru. Mă întreb dacă produsele regionale trebuie să respecte aceste standarde cu, a, cu atât de multă strictețe ca și celelalte produse, fiindcă adesea metodele de, pro, de producție sunt atât de specifice încât nu sunt acoperite de standardele de siguranță. Acestea sunt atât de locale, iar producătorii locali se plâng adesea că e foarte greu să respecte standardele de siguranță în procesul de producție a unui uh, un astfel de produs local. Producătorii punerea la oaltă a resurselor producătorilor este un mod de a reduce costurile. Iar acest lucru este o metodă foarte bună de îmbunătățire a competitivității. Dar haideți să, să nu uităm că această concentrare poate duce la rezultate economice bune, dar reprezintă o situație riscantă pentru mediul înconjurător. concentrarea în sectorul uh, cu am, amănuntul are un uh, impact negativ asupra pieței din cauza dominației pieței. Am discutat uh, concentrarea pieței într-o lume globalizată în repetate rânduri la Parlamentul European. Cred că trebuie să ne aplecăm cu atenție asupra acestor chestiuni, fiindcă nu le putem împăca pe toate și undeva trebuie uh, să facem compromisuri. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Basanes Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului comisar și doamnei ministru a agriculturii spaniole pentru prezența lor. Este foarte important acest lucru, fiindcă nu am avut uh, de multe ori prezența unor oficialități atât de importante împreună. Doresc să mulțumesc și experților care au luat cuvântul și ne-au uh, spus lucruri foarte interesante de care trebuie să ținem cont. Vreau să vă spun că, în primul rând, agricultorii și crescătorii de animale europeni trebuie să fie competitivi, iar acest, aceștia ne cer să-i lăsăm, să le dăm voie să fie competitivi. De câte ori mă întâlnesc cu ei? Fiindcă aceste regulamente ar trebui să nu, le, să nu dăuneze competitivității lor, fiindcă, iată, ei plătesc impozite și au drepturi. Iată de ce mi s-a părut foarte interesant privind uh, consecințele negocierilor bilaterale și a OMC, um, domnul Cioloș spune, a spus că nu s-a ocupat neapărat de aspectele comerciale, dar nu înțeleg cum se poate ca noi să avem un sistem în care statele membre nu pot uh, încheia, nu pot aplica acordurile bilaterale încheiate. După cum uh, știți, în Spania producătorii uh, se plâng neîncetat de faptul că Marocul nu respectă standardele de calitate și avem uh, o, frontieră maritimă cu Marocul, avem uh, transporturi maritime care intră în Spania din Maroc fără controle foarte stricte. Deci ce facem dacă nu avem o, un sistem de protecție al frontierelor, frontierelor european care să ajute statele membre să respecte normele. Iar ultimul vorbitor, domnul Hamudi, a făcut referire la un lucru asemănător. Aici avem o problemă. Avem o problemă în ceea ce privește respectarea standardelor de către țările terțe și obligativitatea asupra acestora. Nu sunt de acord cu doamna Peroni, per, doamna Perito, care uh, spune că Uniunea Europeană cere producătorilor să Uh, mulțumească consumatorii europeni. Ce încercăm să facem cu toate aceste regulamente în domeniul alimentar? Nu reușim să ne atingem obiectivele tot timpul, fiindcă dacă obiectivul nostru ar fi consumatorii și siguranța lor, atunci de mult țările terțe ar fi trebuit să respecte aceleași standarde, aceleași regulamente privind uh, siguranța alimentară. Ar fi trebuit să aibă aceleași uh, aceleași standarde în ceea ce privește SPS-ul. O țară ca uh, Marocul, iată, uh, care are o situație de um, dubioasă în ceea ce privește folosirea pesticidelor, importă produse în Uniunea Europeană. Noi ce facem aici? Încurajăm uh, folosirea unor uh, produse periculoase uh, pentru pentru în, în fabricarea unor produse terțe, iar acest lucru este în detrimentul este în detrimentul producătorilor europeni care nu pot, nu au dreptul să folosească aceste pesticide și iată, iată aici apar probleme. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Nu sunt de acord cu domnul Espuni mai deloc. Sunt de acord că agricultura este un sector strategic și nu numai dat fiind numărul de locuri de muncă și teritoriul agricol. Trebuie să ne ofere siguranța unui, unui, unei cantități de produse alimentare pentru cetățenii europeni. Domnule spune, are dreptate în momentul în care spune că trebuie să ne ocupăm de durabilitatea prețurilor. În egală măsură trebuie să ne ar trebui poate să ne întoarcem la mecanismele de gestionare a pieței trecute pe care de 15 ani nu facem decât să le distrugem. Cred că plus valoarea producției comunitare și a sectorului agroalimentar european se bazează pe cercetare, dezvoltare și inovare, iar noi trebuie să ne concentrăm pe aceste trei aspecte la nivelul producătorilor europeni. Și iată, aici trebuie să fie uh, subliniat aceste aspecte și să, să protejăm producătorii noștri europeni. În momentul în care am vorbit uh, despre, despre branduri proprii, aici este uh, despre mărci proprii, este o concurență acerbă aici și trebuie să spunem foarte clar că regulile de concurență sunt valabile pentru toată lumea fiindcă dacă drepturile de autor sunt uh, impuse pe o perioadă de 15 ani înainte ca produsele să devină generice, atunci această uh, normă să se aplice peste tot. Să nu uităm că sunt foarte multe IMM-uri la nivel european care investesc în produse noi, dar în 10-15 zile produsele lor sunt uh, eliminate de pe piață. Iar din acest motiv se pierd foarte multe locuri de muncă la nivel european. Iată de ce trebuie să uh, ne aplecăm asupra acestei probleme și mai mult, același lucru ar trebui să-l facă și Consiliul și Comisia. Mulțumesc, doamna Garcia. Domnul Daneli să are cuvântul. Chiria Proedre, Σας ευχαριστώ o din simerenii să παρουσία. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezența uh, experților uh, astăzi aici. Devine din ce în ce mai clar faptul că unele dintre principalele obiective pe care le-am stabilit în cadrul politicii agricole comune nu sunt uh, însoțite de uh, măsuri pentru a le susține. De exemplu, am ales uh, un model uh, calitativ și multifuncțional al agriculturii. Însă, ca acest model să funcționeze pe o piață deschisă, are nevoie de două elemente, după părerea mea. Primul, uh, Uniunea Europeană în sine să compenseze producătorul cumva pentru costul înalt de producție, mai ales în cazul producției de bunuri publice care vizează pe toți cei din Uniunea Europeană. Și cel de-al doilea lucru e legat de un fel de document care trebuie oferit uh, producătorului pentru a uh, putea să dovedească uh, consumatorilor calitatea produselor sale. E vorba despre un fel de uh, etichetare. Nu există etichetă europeană pentru originea produsului, pentru că asta ar putea fi, uh, asta e considerată ca o potențială barieră în uh, calea comerțului. Există anumite obligații comerciale internaționale, un buget redus pentru agricultură și asta favorizează competiția neloială. Însă, evident, lucrurile trebuie abordate diferit în funcție de linia de producție și de dimensiunea unității de producție. Consumatorul nu are la dispoziție însă un mod în care ar putea fi informat în legătură cu originea unui produs. Cât privește OMG-urile, lipsa unei politici de etichetare uh, duce la, uh, practic, uh, informarea greșită a consumatorului mai degrabă decât informarea corectă. cum îi se indică consumatorului faptul că există anumite componente modificate genetic în produs, unde se spune că acestea trebuie să fie sub 0,9% din componența produsului. Nu se spune nicăieri că e vorba despre o uh, contaminare accidentală uh, în, cadrul, în cazul produsului pe care îl uh, cumpără, câtă vreme această contagiere este ușor de realizat. Trebuie să protejăm consumatorii uh, și uh, aceștia trebuie să primească informații uh, în legătură cu posibila contaminare a produsului uh, pe care îl achiziționează în orice stadiu al evoluției sale. Cât privește politica agricolă comună și protecția consumatorului, cum putem să facem față tuturor acestor neajunsuri și contradicții, evident luând în considerare în același timp și limitările Uniunii Europene în fața OMC. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Rozet Bove. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul comisar a fost obligat uh, să ne părăsească, însă cred că oricum dezbaterea este uh, deschisă. În diversele prezentări pe care le-am ascultat s-a uitat adesea un actor central reprezentat de asociațiile consumatorilor, de asociațiile um, alimentare sau asociațiile um, țărănești. chestiunile legate de uh, calitatea alimentelor uh, au fost uh, generate de um, organizații care au ridicat uh, întrebări. Putem vorbi despre OMG-uri, putem vorbi despre foarte multe subiecte aici. Uh, Însă, întotdeauna vorbim despre o dorință de a introduce anumite reglementări. Astăzi ne aflăm într-o fază nouă, pentru că avem mai multe subiecte în discuție. Uh, unele au fost evocate, nu doar uh, discutate, nu, nu discutate în detaliu. Uh, se vorbește și despre carnea clonată, oare putem să o acceptăm sau nu? Aceasta este o dezbatere europeană la nivelul cetățenilor și în Parlament există un refuz majoritar în ceea ce privește uh, acest tip de carne. Ei bine, practic vorbim despre noi tendințe în alimentație. Nu revin la OMG-uri pentru că dezbaterea a fost uh, deja lansată, însă putem vorbi și despre dezbaterea pe care o vom avea la Strasbourg săptămâna viitoare și despre votul uh, uh Uh, vis-a-vis de uh, posibilitatea de a um, face erori în detrimentul consumatorilor. Uh, astăzi, practic, ne confruntăm cu această nouă problemă. Și asta dintr-un motiv evident. În cadrul acordurilor internaționale, că vorbim despre OMC mai degrabă sau despre Codex Alimentarius, uh, E bine, acesta din urmă nu este uh, un instrument uh, util pentru că dă naștere unor uh, posibilități de producere a unor produse lipsite de calitate. E vorba și de ca- cantitatea de uh, aditiv, de exemplu, pe care o putem accepta într-un vin, uh, care este mult prea mare în cadrul Uh, în cazul lui Codex Alimentarius. Sunt anumite firme în fiecare stat care reprezintă statul în Codex Alimentarius. Um, de exemplu, reprezentantul elvețian al Codex Alimentarius uh, practic reprezintă marile uh, firme agrochimice. Practic avem astfel de probleme în cazul acestor acorduri. Știm foarte bine și, din păcate, am văzut situația repetându-se de mai multe ori, pentru că asta reprezintă un, o explicație pentru eșecuri uh, înregistrate. Deci am văzut uh, adesea că anumite negocieri după runda de la Doha nu au uh, ajuns la un sfârșit. Practic, trebuie schimbate anumite lucruri în acordurile internaționale și uneori ni se pare că agricultura europeană este sacrificată pentru alte activități care ocupă piața. E bine, asta pune probleme și în mod sistematic ne-am confruntat cu asemenea situații. Și pornind de la acest punct, uh, putem formula niște întrebări importante. De ce Statele uh, Unite au dorit să ne aducă pe piață uh, carnea de vită cu hormoni? Toată lumea știe că uh, carnea de vită care vine din Brazilia și Argentina presupune anumite probleme discutate chiar și în cadrul acestei comisii. În acordurile bilaterale uh, apar și alte norme surprinzătoare vis-a-vis -vis de chestiuni care nu au fost discutate până acum și anume problema zahărului. Se produce zahăr uh, în uh, Europa, se importă și zahăr uh, din trestie de zahăr. Foarte bine. Însă de ce în acordurile internaționale se oferă dreptul uh, de a exporta uh, uh, zahăr către state care nu produc, de exemplu, Peru? Așadar, pentru a reechilibra lucrurile, mai există o temă importantă. Dacă vorbim despre normele de la noi, ei bine, acestea încă trebuie îmbunătățite și consolidate. Însă și actorii economici europeni trebuie să uh, joacă, joace uh, jocul corect atunci când exportă spre alte uh, state. Mă refer aici la exportul de pui congelat, adesea subvenționat de către Uniunea Europeană, către anumite firme din Africa. Toate studiile făcute pe piața africană demonstrează faptul că nu există mijloace de conservare uh, la frig adecvate pentru transportul acestui tip de carne. Știm bine, practic, că acest pui nu este consumat la noi pentru că este pui crescut în 3 săptămâni. Ori pui crescuți în 3 săptămâni nu sunt consumați pe piața europeană, sunt produse făcute doar pentru exportul către state sărace și către state terțe. Putem accepta așadar ca firme europene să exporte uh, produse pe care noi nu le consumăm către alte state, mie nu mi se pare normal să procedăm așa. Trebuie să existe niște norme stricte și uh, acestea trebuie să fie acceptate de toată lumea, că vorbim despre importuri sau, despre, uh, sau de exporturi. Mulțumesc. Mulțumim, Jose Bove. Garcia Perez are Mulțumesc. Mai întâi mai întâi aș dori să vă uh, felicit, domnule președinte, pentru inițiativa de a organiza acest seminar și mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, până acum, uh, mai ales experților, comisarului și um, președintei în exercițiu a Consiliului. Cred că trăim un moment cheie și această dezbatere este așadar foarte bine venită. Suntem pe cale să trăim într-o realitate care deja s-a instalat de ceva timp. Și a venit momentul să punem problema pe masă. Președinția în exerciție a Consiliului are intenția să facă acest lucru, la fel și uh, domnul comisar. Așadar, uh, e momentul să căutăm răspunsul la această problemă uh, majoră, la aceste necunoscute care au fost analizate astăzi. Agricultura reprezintă o valoare adăugată Uh, agricultura și creșterea animalelor în Europa. Avem uh, norme de calitate pozitive, avem norme care vizează bunăstarea animalelor, uh, calitatea produselor, uh, respectul pentru mediu și așa mai departe. Toate astea reprezintă un avantaj în plus. Însă asta presupune și că competitivitatea noastră, competitivitatea agricultorilor și crescătorilor de animale din Europa a scăzut datorită acestor norme. Și noi spunem acest lucru de fiecare dată când avem ocazia să i întâlnim. Acum uh, dezbaterea vis-a-vis -vis de uh, viitorul uh, PAC este deschisă și noi trebuie să demonstrăm că suntem capabili să dovedim faptul că avem nevoie de o politică agricolă comună viguroasă, capabilă să răspundă la această realitate. Există foarte multă incertitudine și sectorul are nevoie de stabilitate. Agricultura, creșterea animalelor sunt strategice în Uniunea Europeană și aceste um, lucruri trebuie să se uh, concretizeze în practică. Suntem conștienți de faptul că agricultorii și crescătorii de vite din uh, Europa reprezintă un bun public pentru care uh, trebuie să fie bine remunerați. Acesta este și motivul pentru care politica agricolă comună există. Acest lucru trebuie explicat însă și cetățenilor europeni diferiții intervenienți au făcut propuneri care mi se par demne de interes, uh, care ar trebui așadar uh, uh, studiate, îmbunătățirea guvernanței mondiale, extinderea aplicării normelor de calitate la scară mondială și necesitatea de a apăra producția europeană, denumirile de origine, necesitatea de a simplifica procedurile, de a le face mai transparente, de a îmbunătăți reglementarea în ceea ce privește um, durabilitatea economică, Ei bine, toate aceste probleme trebuie uh, abordate și trebuie să facă obiectul uh, unor inițiative și ar trebui să găsim răspunsuri la toate aceste posibile întrebări. La viitorul uh, Consiliu uh, al Ministrilor uh, Agriculturii, Sper că se vor face toate eforturile posibile pentru a se căuta soluții la problemele de actualitate. Și aș conchide exact așa cum am început, insistând asupra incertitudinii în care trăiesc agricultorii și crescătorii de vite din uh, Europa. Avem nevoie ca instituțiile uh, europene să le dovedească că sunt conștiente de problemele cu care se confruntă și că uh, susținem clar uh, valoarea adăugată pe care ei o aduc uh, în producția europeană și uh, acest sprijin trebuie să fie uh, acolo pentru a-i ajuta să facă față unei scăderi a competitivității uh, Uh, care ar putea repune în discuție viitorul uh, agriculturii și creșterii animalelor din Europa. Mulțumesc, doamnă. Într-adevăr, uh, lucrăm împreună cu Consiliul pentru a da un impuls Comisiei. Martin Olgine are cuvântul. Doamnă ministru, domnule președinte, această uh, discuție mi se pare oarecum ambiguă. Pe de o parte, uh, vorbim de faptul că normele uh, stricte pun o problemă competitivității europene. Pe de altă parte, domnul comisar a afirmat că normele reprezintă o posibilitate suplimentară pentru uh, a găsi uh, noi mijloace de a susține competitivitatea. Elementul cel mai important este că normele pentru consumator reprezintă o garanție uh, și pentru agricultură. Însă s-a vorbit și despre piața mondială și trebuie să fim conștienți de faptul că 90% dintre agricultori nu s-au confruntat niciodată cu uh, piața internațională. Ei activează pe piața uh, regională sau pe piața națională, mare parte dintre ei. Prin urmare, uh, trebuie să ne concentrăm pe interesul majorității agricultorilor din Europa. Cred că n-ar trebui să facem un lucru și multe expuneri au mers în acest sens Adică modelul agricol să fie de un asemenea nivel încât să avem impresia că nu există decât norme ridicate peste tot. Avem o concentrație importantă în ceea ce privește creșterea uh, animalelor în Europa, uh, fapt care nu este neapărat foarte bun pentru protecția animalelor. Uh, noi stabilim din ce în ce mai multe reguli ambițioase și cred că această evoluție este una regretabilă. Cum se spunea mai devreme, Uh, vorbim prea puțin despre uh, agricultori. 25% dintre uh, locurile de muncă din domeniu au dispărut în ultimii ani și poate ar trebui rectificate și aceste lucruri în noua politică agricolă comună. S-a vorbit și despre acordurile internaționale și eu mă tem că numărul tot mai mare de astfel de acorduri vor avea ca și consecință faptul că normele vor fi din ce în ce mai uh, reduse. Deci uh, aceste reguli vor avea de pierdut din uh, această situație. Cât privește respectarea normelor europene, ei bine, Uh, am auzit multe în ceea ce privește uh, utilizarea OMG-urilor în uh, Spania. Care sunt normele în Spania în ceea ce privește uh, aceste uh, OMG-uri? Am înțeles că um, cultivarea lor ar trebui să fie limitată. Uh, și micii agricultori care nu uh, folosesc mg uri ar putea fi uh, afectați, uh, însă președinția spaniolă n-a adus răspunsuri la această întrebare. De data asta aș dori să obțin un răspuns, pentru că în legislația europeană există principiul coexistenței, adică fiecare trebuie să profite de șansa sa. Cam atât. Mulțumesc. Grazie. Grazie, Martin Oschling, Mulțumesc foarte mult, domnule Hausling. Doamna McGuinness are cuvântul și apoi domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc atât Consiliului cât și Comisiei, eh, prin reprezentanților și tuturor vorbitorilor de azi. Eh, voi începe prin a aborda o problemă pe care au abordat-o și eh, ceilalți indirect dar sunt îngrijorată în legătură cu decizia Comisiei de săptămâna trecută de a relansa um, acordul uh, de um, asociere cu um, țările terțe. Aș dori uh, anumite comentarii în legătură cu uh, acest lucru, pentru că și în Parlament s-a dezbătut această problemă a acordurilor cu Mercosurul, cu țările din Mercosur. Aș vrea să știu dacă s-au analizat uh, efectele negative asupra anumitor sectoare, în special asupra sectorului agricol și trebuie să vă spun că sunt probleme um, pentru uh, crescătorii europeni de um, vite, de animale, în cazul în care se va ajunge la un acord. În ceea ce privește uh, siguranța alimentelor, dacă ne concentrăm doar pe siguranța alimentelor, cred că standardele europene sunt diluate. Uh, nu sunt uh, convinsă că dacă ajungem la un acord bilateral, nu sunt convinsă că vom uh, fi capabili să ne apărăm standardele de producție europene cum se cuvine. Nu uh, am făcut acest lucru în trecut și colegul meu a vorbit despre cazul Marocului, problema cu pesticidele și s-a vorbit și despre Brazilia. Comisia permitea accesul în Europa a cărnii de vită de la 10.000 uh, de um, ferme și acum acel număr uh, s-a redus la 1.000 de ferme din cauza faptului că s-au constatat nereguli. Cred că um, standardele, limitele standardelor sunt împinse tot mai departe, desigur, suntem pentru standarde înalte, însă nu uh, ne apărăm uh, interesele propriilor consumatori în ceea ce privește uh, importurile. Trebuie să impunem standarde mai înalte doar dacă piața este pregătită să suporte costurile acestor uh, standarde. Eu sunt pentru reguli mai stricte în privința pesticidelor și cred că Parlamentul s-a ascultat foarte bine în această privință. Însă, dacă permitem accesul în Europa a produselor um, din state terțe care nu respectă standardele în materie de pesticide, atunci avem o problemă. Uh, Europa vorbește foarte mult și despre bunăstarea animală. Există multe regulamente în această privință și Parlamentul apără aceste principii. În uh, privința sistemelor de creștere în uh, cușcă, se pare că acestea vor fi interzise în curând, însă fermierii îmi spun că în curând vom importa uh, produse uh, din ouă din state terțe, pentru că uh, producătorii europeni nu își vor permite să suporte costurile uh, legate de uh, creșterea um, de păsări la standarde europene. Repet, avem abordări uh, inconsecvente. Noi vrem să avem principii care sună bine și le avem, însă uh, importăm produse care nu respectă propriile noastre standarde și vom importa tot mai multe din uh, aceste produse în viitor. S-a vorbit despre uh, alegerea societății. Cred că societatea are uh, variante din care să aleagă, însă cred că trebuie să poată fi pregătită și să plătească pentru aceste alegeri și trebuie să vorbim direct cu consumatorii despre costurile acestor standarde tot mai ridicate. Uh, impuse uh, de, uh, prin regulamente. Discutăm aceste aspecte pentru că dorim să reformăm uh, politica agricolă comună și în viitor dorim să nu pierdem din vedere problemele de mediu și de aceea încercăm să creștem standardele. Însă, cred că aceste standarde prea înalte vor crește costurile la producător și vor scădea producție, producția. Securitatea și siguranța alimentelor sunt două chestiuni diferite, amândouă foarte importante, dar totuși diferite. Repet, domnule președinte, știu că m-ați auzit de multe ori spunând acest lucru, dar repet această chestiune vitală pentru agricultorii europeni faptul că stabilim pentru ei standarde foarte înalte, standarde pe care ei uh, le vor respecta și trebuie să o facă, însă ei consideră că suntem pregătiți să importăm alimente produse la uh, standarde mult mai, uh, mai mici. Și cred că a venit momentul să rezolvăm această problemă. Și mai mulți vorbitori au abordat astăzi uh, această problemă a lipsei, uh, a necesității de a nu face compromisuri în uh, privința siguranței alimentelor. Birocrația și mm, unor crește costurile fără a aduce beneficii în privința siguranței alimentelor. Aș vrea să vă ce părere aveți despre ce v-am spus și în legătură în special cu aceste posibilități de a încheia acorduri bilaterale. Domnule Poves, sunt de acord cu dumneavoastră în privința uh, sacrificării agriculturii. Cred că asta uh, ne așteaptă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Măghinez. Deci- Avem uh, pe listă doi vorbitori, domnul Iar și apoi domnul Golivonski. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că ați organizat acest atelier foarte important. Uh, e vorba de uh, o chestiune foarte importantă, uh, de foarte mare importanță, influența normelor comunitare asupra sectorului agroalimentar. Este un subiect important pentru că adesea nu vrem să vedem legătura care există între cele două uh, Sarcinile sunt foarte bine împărțite, competitivitatea se ocupă de întreprinderi și de economie, însă normele, între, normele europene țin de politică. Avem um, răspundere în privința acestora. Toate observațiile care s-au făcut uh, aici astăzi ne privesc uh, pe toți, pentru că noi creăm aceste norme. Așadar, uh, este bine să se facă legătura între norme și um, regulamentele europene. Într-un fel sau altul, trebuie ca acest cost, aceste uh, efecte negative asupra concurenței să fie uh, plătite de cineva. Trebuie să găsim soluții la nivel uh, mondial. Uh, în regiunea din care provin s-a uh, decis ca pentru fiecare uh, copac uh, tăiat să plantăm trei și s-au luat tot felul de măsuri legate de suprafața agricolă, măsuri binevenite. În ceea ce privește controlul ingredientelor prezente în alimente este foarte important sunt, uh, este clar că încă există în produsele uh, comercializate în Europa substanțe interzise. Deci regulile existente la ora actuală nu sunt uh, suficient de eficiente dacă în căpșunile care se vând în Europa nu se găsesc produse fitosanitare interzise, poate că acest lucru se datorează faptul că producătorul a folosit uh, pesticidele interzise în mod foarte inteligent. Trebuie să fim uh, foarte atenți și la modul în care creștem animalele în Europa. Și ajung la ultima observație, fac apel uh, către noi înșine să ne întrebăm atunci când lucrăm la noua politică agricolă comună, atunci când stabilim noi norme și când um, formulăm uh, dispoziții noi, trebuie să ne gândim la toate mecanismele, mecanismele care există și trebuie să ne gândim în ce mod vor fi transpuse la mm, nivel internațional normele pe care noi le impunem agricultorilor europeni. Trebuie să fim foarte atenți să nu denaturăm uh, concurența și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați făcut această legătură între uh, uh, competitivitate și normele europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Iar, spune președintele ultima intervenție și apoi voi uh, da cuvântul doamnei Espinoza pentru observații. Domnul Kainovski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Oricine știe uh, situația agriculturii europene și cetățenii care cunosc acest domeniu știu că modelul agricol european este uh, modelul superior. Avem uh, standarde de siguranță, standarde de mediu care aduc plus valoare agriculturii, însă mai avem încă multe de făcut, uh, atât în Uniunea Europeană, cât și în exteriorul acesteia. Atât uh, domnul comisar, cât și doamna ministru au vorbit despre um, propagarea valorilor uh, apărate de modelul european, apărate de modelul european și nu din întâmplare. Au vorbit despre acest lucru ca parte din negocierile noastre um, pe marginea acordurilor bilaterale. Însă până acum mulți dintre uh, producătorii europeni au fost uh, scoși de pe piață. Mă bucur uh, să văd că se vorbește despre o aplicare mai strictă um, a standardelor existente în Uniunea Europeană, în special în ceea ce Uh, privește importurile în Uniunea Europeană. Producția agricolă reprezintă un sector uh, important, însă dacă va fi nevoită să, se, uh, să respecte anumite standarde, este posibil ca acest sector să devină mai puțin competitiv. Recent au avut loc alegeri în Ucraina. Și uh, în abordarea lor a standardelor europene nu s-au produs foarte multe schimbări de la acele uh, alegeri, indiferent de, de faptul că au avut loc schimbări la nivel politic. Agricultura în uh, Ucraina afectează nu uh, producția de grâu doar în state uh, europene precum Polonia, dar și producția de grâu în Franța și Germania. Pe piața europeană au intrat anul trecut 10 milioane de tone de grâu și anul viitor vom avea 50 de milioane de tone. Nu vom putea face față acestei acestei cifre, nu vom putea face față concurenței. Anumite decizii uh, în domeniul agriculturii europene sunt, uh, au impact extraordinar de mare. Nu trebuie să pierdem din vedere modul în care informăm uh, producătorii care va fi impactul alăturării Ucrainei la piața unică. Uh, nu putem ignora un astfel de uh, eveniment și nu este uh, o chestiune care îi putem face față de pe zi pe alta. Trebuie să ne pregătim uh, timp de câțiva ani pentru acest moment și doresc să vă atrag atenția asupra acestui lucru pentru că el reprezintă o amenințare reală și uh, această amenințare nu este departe deloc ea pune în pericol modelul agricol european și valorile pe care uh, acest model le susține și care uh, îl fac să difere de celelalte modele existente. existente. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. Voi da cuvântul acum domnului ministru uh, Espinosa și apoi, dacă nu mai sunt înscris la cuvânt, voi uh, pune uh, capăt acestei discuții. Elena, ai cuvântul a domnule președinte. vrea să aduc câteva lămuriri, dacă îmi dați voie. Ca răspuns la unele afirmații care s-au făcut în timpul acestui atelier, înainte de a trece la o prezentare mai generală. Iată deci, aș dori să răspund domnului Martin Hoshley, în momentul în care a făcut referire la organisme modificate genetic. Și s-a referit la situația Spaniei. Aș dori să precizez un lucru, chiar dacă, bineînțeles, nu sunt aici în calitate de ministru al Spaniei, ci în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului de Ministri ai Agriculturii Europene. Iată de ce nu pot să vă furnizez informația pe care mi-o cereți. Aș dori totuși să vă spun că în Spania nu s-au dovedit probleme uh, care se decurgă din cultura de porumb. În presă adesea apar informații care nu corespund deloc realității, care nu sunt dovedite, fiindcă, vă spun încă o dată, realitatea este că nu s-a dovedit existența niciunei fel de probleme. Statele membre au luat măsuri temporare, iar Spania este, la ora actuală, prima țară producătoare de produse ecologice. Nu există nicio incompatibilitate aici. Sunt de părere că în cadrul Uniunii Europene, și aici o să fac o propunere, Cred că am putea să colaborăm punând accentul pe coexistență la nivel comunitar, fiindcă aici nu căutăm să dăunăm unui stat membru sau altuia, făcând comparații nereale, ireale, nerealiste, să zicem. Aș dori să-i răspund, să răspund doamnei Garcia pe două aspecte. Ați spus că de 5 ani instrumentele de gestionare au dispărut. Cred că e o greșeală aici. Nu e vorba de 5 ani, e vorba de cel puțin 7 ani, fiindcă ultima modificare a fost adusă de reforma intermediară, intermediară a PAC din 2003. Ne-ați vorbit despre aceste mărci albe. Sunt de părere că, într-adevăr, în cadrul Uniunii Europene, aceste mărci devin din ce în ce mai răspândite și aduc cu sine o scădere a consumului de mărci specifice, mărci diferențiate. Ar fi binevenită o analiză aprofundată care are loc în Spania în ceea ce privește acest fenomen – dat fiind că ne confruntăm cu o criză economică. Întrebarea care se pune este dacă scăderea consumului la produsele de mărci diferențiate este un rezultat al crizei sau fiindcă consumatorii consideră că aceste produse de mărci uh, albe oferă aceleași garanții ca și celelalte. Eu nu o să fac uh, acum nicio nu o să mă pronunț asupra calității acestor mărci, dar cred că mărcile ar trebui înregistrate ca și produsele farmaceutice. Același lucru, aceleași norme ar trebui să fie valabile și pentru produsele alimentare. Ministrul Industriei, Comerțului și Turismului a efectuat un studiu prin care se făcea o paralelă între investitorii din domeniul cercetării și dezvoltării și inovării din fiecare domeniu și numărul de brevete obținute. Pentru a vedea dacă acest număr este proporțional investițiilor și ne-am dat seama că, în, că domeniul agriculturii și creșterii animalelor avea cele mai multe mărci înregistrate și cele mai multe investiții în cercetare și dezvoltare. Întrebarea este, aceste mărci albe reprezintă o problemă în ceea ce privește mărțile, mărcile diferențiate? Eu cred că în caz de abuz se poate face o diferențiere, diferențiere foarte clară, atât în uh, domeniul farmaceutic, cât și în domeniul alimentar, atâta timp cât există documentații, există registre în care sunt înregistrate aceste mărci. Se poate face o diferențiere foarte clară. Cel mai adesea, mărcile sunt produse de aceeași industrie cu două lanțuri de producție diferite, deci nu e nevoie decât de o inspecție la fața locului pentru a vedea unde rezidă problema. Dar, pentru a nu crea confuzie, aș dori să să fac câteva afirmații generale care ar putea să vă ajute să găsiți răspunsuri la une întrebări. După mine, industria agroalimentară, agricultura și creșterea animalelor în Europa au trecut printr-o perioadă de înainte și după, iar diferența între aceste două perioade a reprezentat-o criza bolii vaccinii nebune. Iar după această criză am avut noi regulamente care s-au manifestat în toate sectoarele de producție. Iar standardele au devenit din ce în ce mai stricte peste tot. Ar trebui să fim mândri de acest lucru, fiindcă, iată, astăzi, noi considerăm siguranța alimentară ca fiind ca fiind uh, un element care se aplică 100% produselor pe care le consumăm. Chiar și cea mai măruntă eroare care se strecoară este, este descoperită și ne putem da seama de ce s-a produs. Iar acest lucru este foarte plăcut pentru consumator, nu-i așa? Poate nu am uh, vorbit atât în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului, ci în calitate de consumator. Consumatorii s-au obișnuit să nu mai fie expuși la niciun risc. Cu toate acestea, nu am reușit să recunoaștem că aceste eforturi care au fost depuse pentru ca consumatorii să nu mai fie expuși la riscuri a fost făcut de către agricultori, de către crescătorii de animale, de către profesioniști din domeniul pescuitului și din uh, domeniul distribuției. Cred că consumatorii ar trebui să fie informați mai bine, să-i spunem exact ce se întâmplă. În egală măsură am insistat ca standardele de bunăstare a animalelor să fie respectate. Acum vreau să vorbesc în calitate de observator, în calitate de cetățean european la televizor, fiindcă televizorul este mijlocul de comunicare care are cel mai mare impact în ziua de astăzi, sunt prezentate imagini de o imagini cu crescătorii de animale, unde animalele sunt înghesuite aproape că stau unele peste, peste altele, imagini care ne întristează. Avem la nivel european norme de bunăstare a animalelor, dar iată, nu am reușit să explicăm, să le explicăm cum trebuie consumatorilor, nu am putut să explicăm că aceste norme au un cost. Dacă nu reușim să explicăm acest lucru în cadrul Uniunii Europene, ne va fi cu atât mai greu să le explicăm în afara frontierelor europene. Piața europeană este o piață matură, structurată. Dar lucrurile nu stau așa cu celelalte piețe ale țărilor emergente, care sunt uh, foarte departe de ale noastre. Obiceiurile gastronomice, culturale sunt foarte diferite, ceea ce ne îngreunează sarcina de a ne explica punctul de vedere. Chiar dacă demersul nostru este irreversibil, nu mai putem să dăm înapoi, iată ne confruntăm cu aceste probleme. Bineînțeles, putem să simplificăm normele, să le facem mai accesibile, mai ușor de aplicat de către agricultori, crescători, iar acest lucru va avea consecințe și asupra gradului de securitate, iar consumatorii nu ne va uh, reproșa faptul că am dat înapoi. Dacă vorbim aici despre industria auto, Aici, airbagurile au devenit obligatorii. La început ni s-a reproșat acest lucru, acum însă nimeni nu ar mai accepta să cumpere un autoturism fără airbag, fiindcă acest lucru sporește siguranța pe șosele. Este important ca această siguranță să meargă mână în mână cu competitivitatea. Iar aici, cred că, încă o dată, am făcut o greșeală. Dați-mi voie să vă explic. Produsele care provin din afara Uniunii Europene, care pătrund pe piața comunitară, aceste produse ar trebui să respecte standarde echivalente celor europene. În intervenția mea am vorbit despre standarde armonizate, nu echivalente. Poate că este vorba doar de o nuanță tehnică, dar aceasta este importantă, fiindcă în momentul în care vorbim despre echivalență, poate domnul Iar a făcut referire la acest lucru. Da, da, domnul Iar a spus acest lucru. În momentul în care vorbim despre echivalență, vorbim și despre egalitate în ceea ce privește obiectivul de protecție pe care îl vizăm. Obiectivul contează și nu mijlocul în care îl atingem. Armonizarea înseamnă identificare de la începutul până la sfârșitul procesului. Armonizare înseamnă că avem același standarde de la început până la sfârșitul uh, lanțului alimentar. Explicând în termeni mai simpli, am putea spune că Uniunea Europeană este în măsură să ceară reciprocitate în cadrul tuturor acordurilor pe care le va semna. Conchid spunând că, după părerea mea, avem la dispoziție un model diferențiat. Un model pe care îl putem apăra oriunde, în lumea întreagă, un model care oferă calitate diferențiată, care trebuie apreciată, care are un cost care trebuie plătită de consumatori. Această calitate reprezintă forța noastră. Ea ne permite să aprovizionăm nu numai Uniunea Europeană, dar ne permite în egală măsură să exportăm și pe alte piețe. Bineînțeles, aici trebuie să existe condiția egalității. Iar această condiție nu putem să o cerem în momentul în care efectuăm exporturi. Dar, în momentul în care importăm produse, aici ar trebui să putem impune această condiție în activitatea noastră zilnică. Fie că este pentru, aici cred că vorba de agricultori, de crescători sau, așa cum a spus doamna Garcia Perez, Trebuie ca modul de producție specific să fie compensat, să fie remunerat și că acest, acest lucru trebuie să aibă efecte până la consumatorul final. Altfel, consumatorii vor alege alte produse în detrimentul produselor europene. Am ales o calitate diferențiată, am pus accent pe trasabilitate. Acum trebuie să ne dăm seama că acest lucru trebuie să reprezinte un atu pentru cucerirea piețelor internaționale. Și asta independent de acordurile bilaterale pe care le-ar putea semna Uniunea Europeană. În cadrul noi politici agricole comune de după 2013, trebuie să punem accent pe această calitate diferențiată care reprezintă principalul atu al politicii noastre agricole comune. Așa cum am spus în prezentarea mea, am dobândit deja oarecare experiență care ne permite să îndreptăm uh, micile erori uh, care sunt mici în comparație cu marile rezultate pe care le-am, le ales și asta pentru ca amenințările de astăzi să devină mâine provocări. Puteți conta pe președin, președinția spaniolă în ceea ce privește atingerea acestor obiective. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația făcută, pentru ocazia de a vă vorbi astăzi după, după amiază. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. O, o provocare uriașă, o provocare foarte interesantă dacă dorim uh, o Europa mai unită și mai puternică. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc doamne Espinosa, domnului comisar Cioloș, care din păcate a trebuit să plece, mulțumesc Mulțumesc tuturor experților, doamna McGuinness, vă dau cuvântul. Domnule președinte, înțeleg că e târziu și că ne grăbim să încheiem, dar am uh, vorbit despre redeschiderea negocierilor cu, mer- cu țările Mercosur și aș dori ca din partea Consiliului să obțin niște comentarii, dacă se poate. Vă mulțumesc. Elena, tiene la palabra. Bună. Elena, ai cuvântul. Vis-a-vis -vis de Mercosur, pot să vă spun că există deja 24 uh, de ore după cum probabil știți, de la momentul lansării acestor negocieri în baza unui nou acord politic. Două subiecte uh, sunt în discuție acordul cu statele din America Centrală și aici negocierile se derulează într-un ritm susținut și um, acordul cu Mercosur. Insist asupra faptului că președinția spaniolă dorește obținerea unui acord politic marcând uh, lansarea acestor uh, negocieri. Oare asta se va întâmpla? Oare nu se va întâmpla? Uh, ei bine, ne mai rămân două luni de președinție spaniolă și vă garantez că vom face tot efortul pentru a ajunge la un astfel de acord. Mulțumesc! E bine, această ultimă întrebare și-a găsit răspunsul. Înainte de a conchide, aș dori să vă spun că, având în vedere inter, uh, intervențiile din uh, această după-amiază și concluziile doamnei uh, Espinosa, e clar că ele merg în același sens. Există um, o înțelegere a acestor chestiuni din partea grupurilor politice și um, niciunul dintre noi nu dorește ca agricultorii să sufere de pe urma unei concurențe neloiale rezultând din uh, o lipsă de uh, respect pentru normele europene. Doamna Espinoza s-a uh, referit și la introducerea airbag-ului la anumite autoturisme. Uh, e clar că nu putem introduce pe piața europeană mașini care nu respectă aceste condiții de siguranță din Uniunea Europeană. Cât privește comunicarea și informarea, e clar că uh, trebuie să informăm consumatorii asupra acestei necesități de a ști dacă aceste produse respectă sau nu normele europene. Și apoi, uh, încă observație în legătură cu metoda de care ne dăm seama mai nou uh, și de rolul care ne revine ca uh, Parlament în urma tratatului de la Lisabona. Trebuie să reținem faptul că Parlamentul și Consiliul împreună pot să joace un rol important, un rol de actori uh, esențiali în legislația europeană și uh, nu doar când vine vorba despre uh, organizarea acestor ateliere, precum cel acesta pentru concurență, ci și în legătură cu alte uh, teme. Uh, domnul uh, comisar Cioloș ne-a pus în temă cu diversele reglementări care vor apărea din toamnă. E clar că și agricultorii trebuie să se exprime în legătură cu măsurile legislative pe care noi le propunem. Trebuie să ținem cont de opinia lor. Mulțumesc tuturor, mulțumesc doamnei ministru și ne revedem la ora 19 uh, uh, la Strasburg săptămâna viitoare în data de 18. Mulțumesc!